Dragi colegi, sunt mulți colegi uh, absenți, dar cred că vom începe ședința pentru că e târziu și avem o ordine de zi foarte încărcată. Începem cu punctul numărul 1, adoptarea ordinii de zi. Și aș vrea să vă informez că există o cerere din partea doamnei Ocacevska uh, pentru care am nevoie de acordul noastră de a muta punctul 8 de pe ordinea de zi, unde ea este raportor din umbră pentru PPE uh, și dacă uh, să-l mutăm după punctul 5 pentru că așa cum este acum ea nu poate participa. Dacă e posibil să avem această schimbare la ordinea de zi, Așadar, agenda, ordinea de zi va fi adoptată cu această modificare. Apoi, ca de obicei știți, această ședință este transmisă pe internet și tot ca de obicei uh, orele, reperele temporale pe care, temporale, temporale pe care le avem sunt uh, indicative, se mai pot schimba datorită dinamicii Uh, comisiei, ca de obicei, vă rog să țineți cont și de acest lucru. Și acum să trecem la punctul 2, pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 14 octombrie. Și din nou, ca de obicei, aceste procese verbale au fost distribuite membrilor și vor fi considerate adoptate la sfârșitul ședinței dacă nu ridică nimeni obiecții. Și acum trecem la punctul 3 pe ordinea de zi, anunțurile comunicările președinte. Văd că Lambert vrea să vorbească, dar mai întâi fac uh, aceste comunicări pe care doream să le fac. Ieri și alaltă ieri, luni și marți așadar, în calitate de președinte al acestei comisii am fost la Vilnius, invitată de președinție la două evenimente. Luni, pentru prima dată, am avut o discuție în Parlament cu președinții uh, două comisii Comisiei de Dezvoltare Rural Locală și de asemenea cu probleme de mediu privind strategiile macro-regionale, nu doar în zona Baltică, dar în general strategii macro-regionale. S-au adoptat niște concluzii la aceste ședințe și le vor fi distribuite tuturor de către secretariat. În general, trebuie să vă mărturisesc că a fost acolo și comisarul Hunter uh, la această întâlnire. A luat uh, cuvântul, dar au fost uh, câteva sesiuni diferite de discuții în care s-a vorbit despre detaliile acestor strategii. Cred că președinția în concluziile sale spune că viitoarele președinții ar trebui să Mm, organizeze activități în comun cu Parlamentul în cadrul politicilor noastre. Deci sper că asta este începutul unei implicări mai bune a Parlamentelor naționale în acest domeniu și a Parlamentului European, dar sigur totul depinde de viitoarele președinții. Al doilea eveniment a fost ieri, a fost Consiliul Informal al Ministrilor Coeziunii sau pentru Politici Regionale, N-am avut uh, această ședință în timpul președinției uh, irlandeze. Ultimul consiliu a avut loc în uh, timpul președinției cipriote. Ieri discuțiile s-au referit la provocările în ce privește implementarea politicii. Comisarul Han a fost prezent și de asemenea reprezentanți ai EIB, al Băncii Europene de Investiții și al, un, și ai unor societăți regionale, unor asociații regionale, dar și Comitetul Economic și Social, uh, reprezentanții acestea au luat cuvântul. Uh, cred că a fost o ocazie să prezentăm progresele făcute de statele membre în pregătirea pentru uh, schimbarea politicii nu avem încă versiunea finală a concluziilor, dar când o vom avea, uh, aceasta vă va fi distribuită. Aveți uh, cunoaște rezultatele acestei ședințe. Cred că, în general vorbind, toată lumea sublinia cât de dificile au fost negocierile cu Parlamentul și toată lumea și-a exprimat bucuria că în cele din urmă avem uh, cadrul funcțional și, de asemenea, în numele nostru al Parlamentului am cerut ca pentru întreaga procedură de implementare a unui act delegat să colaborăm cu într-o atmosferă de încredere și să se înțeleagă cât de importantă este această cooperare în adoptarea finală a documentului și în acest context Înainte de eh, Crăciun vreau să convoc eh, grupul de lucru pe politică de coeziune, să avem o ședință ca să ascultăm eh, reprezentanții Comisiei Europene să ne spună care este agenda lor pentru implementarea actelor delegate și de asemenea va trebui să cădem de acord cum vom coopera. că vom începe deja din timpul președinției lituaniene, dar majoritatea activităților vor intra sub egida președinției elene. Și ce trebuie să mai spun? Ah. Dacă aveți întrebări, sunteți uh, liberi să le puneți, <coughs> dar uh, pentru, pentru că am, am decis că astăzi să nu avem ședința coordonatorilor, pentru că nu avem o ordine de zi, nu avem uh, ce discuta vor fi din ce în ce mai puține noi rapoarte și noi avize și mai puține decizii uh, de luat în ce privește alocarea acestora. Așadar, uh, poate mai facem o ședință înainte de Crăciun ca să vedem uh, ce probleme mai sunt de discutat, dar asta e tot din partea mea, Lambert. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cred că este <clears throat> foarte bine că uh, ne organizăm și vedem ce mai avem de făcut în viitor. Ați spus că ar fi bine să convocăm grupul de lucru pe politica de coeziune, de fapt să-l resuscităm. Cred că e o idee bună, dar haideți să schimbăm numele, de, să fie un grup de lucru pe, nu pentru uh, implementare, ci pentru viitorul, uh, pentru implementare și pentru viitorul politicii de coeziune. Despre asta vorbim acum. Vorbim despre aceste acte de implementare. Așa cum ați spus și dumneavoastră, așadar aș uh, propune să facem câteva uh, comentarii. Ați spus că ați fost la conferința informală a miniștrilor în numele nostru. Dar cel puțin m-aș fi așteptat ca președinția să ne invite. Uh, eu n-am primit niciodată această invitație. Deci m-aș aștepta ca Parlamentul să primească astfel de invitații, cum s-a întâmplat în trecut. V-ați referit și la deciziile de săptămâna trecută Ați vorbit despre actele de implementare și dacă Parlamentul poate uh, să păstreze controlul acestui proces. Am văzut uh, comunicatul de presă al Comisiei și ei erau atât de bucuroși că Parlamentul a consimțit. Și am zis, stai puțin, poate am uh, ratat eu o informație esențială. Cineva, sigur, a ratat ceva, pentru că în comunicatul de presă ei vorbeau despre co-legislație din ultimii 5-6 ani. Acum, dumneavoastră sunteți reprezentantul nostru către alte instituții, așadar, cred că trebuie să păstrăm controlul situației și să facem un pic de follow-up și un alt lucru de asemenea. Toată activitatea noastră a fost menită să uh, rezolve lucrurile la timp. Uneori au fost presiuni din punctul ăsta de vedere. Cea mai recentă legislație prin Fondul de Solidaritate, știu că vreți să o avem gata la timp, adică înaintea încheierii acestei sesiuni, așadar trebuie să ne gândim cum vom face asta rapid, pentru că uneori am lăsat uh, lucrurile să ne scape din mână și dacă uh, vrem să încheiem acest subiect, că până la urmă este un act legislativ, atunci trebuie să ne mișcăm. Și acesta e un act foarte important pentru multe părți din Europa, nu în ultimul rând din cauza relațiilor cu cadrul financiar multianuale. Este așadar un interes foarte mare uh, din acest punct de vedere și nu știm cum vor evolua lucrurile în viitor. Parlamentul a cerut mai multă flexibilitate în viitor, mai multă flexibilitate în uh, fondul de solidaritate și o abordare verde. Uh, vom avea ocazia să abordăm din nou această chestiune, așadar aș vrea să facem un plan împreună și să avem un calendar clar pentru activitatea noastră. Acestea sunt comentariile mele pentru moment. Astăzi e ziua de după ieri, ca să spun așa, ziua de după marele raport, Asta înseamnă că, gata, ne apucăm din nou de treabă și de lucrurile mărunte, dar importante. Mulțumesc, spune doamna președinte. Aș vrea să reacționez la comentariile coordonatorului PPN. Ce prește fondul de solidaritate? Vom avea această discuție la punctul 11 pe ordinea de zi și voi uh, asculta în primul rând uh, să vedem cum uh, raportorul nostru va reuși să facă față provocării Sigur, avem posibilitatea să mergem la plenarea din aprilie, dar planul ar trebui totuși să rămână pentru uh, martie, deci să țintim spre martie ca să avem această rezervă în aprilie. Ce mă îngrijorează pe mine este că vă amintiți poate că la Consiliu ei refuză de cel puțin de 5 ani, dacă nu mai mult, să amendeze, să intre în procedura de amendare a acestui regulament și în fine am reușit, uh, am ajuns la un stadiu la care suntem mult mai avansați decât înainte, așadar foarte multe vor depinde de poziția Consiliului. Mă rog, sau de fapt de diferența, cât de departe vor fi pozițiile noastre și cele ale Consiliului, dar cred că ar trebui să planificăm o finalizare a acestei proceduri în, uh, până la sfârșitul mandatului nostru actual prezentarea finală va fi pe 18 decembrie și pe aceea o să vedem cum reușim să, să facem față. Nu uitați că în ianuarie, când vor veni miniștri, când va veni ministrul grec, uh, putem avea această discuție aici la regii. Deci nu neapărat să contactați prin intermediul meu sau al raportorului președinția Elena. Dar înțeleg că aici avem o provocare. Acum, începește invitațiile Consiliului. Sigur că întotdeauna președinția invită, dar adesea au fost colegi care doreau să meargă și cereau să fie invitați și, în mod normal, președințiile reacționau pozitiv. Singura problemă era finanțarea acestor călătorii, dar uh, secretariatul nu a primit cereri din partea nimănui cum că ar dori să să meargă, dar președinția nu a invitat decât președintele Comisiei Regi, asta e foarte clar. Începește grupul de lucru dacă schimbăm uh, numele pentru lunile care au rămas și sperăm după aceea că Parlamentul viitor să continue cu același nume, atunci da, ar avea sens să avem un grup de lucru privind implementarea, dar discutăm mai târziu și înțeleg uh, rațiunea propunerii tale. Alte comentarii la anunțurile președintele, dacă nu, atunci putem să trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Elizabeth Schroeder este aici alături de noi. Consecințe la nivel local și regional ale dezvoltării rețelelor inteligente. Elizabeth, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc și colegilor care doresc să lucreze cu mine pe marginea acestui raport și care doresc să discute acum cu mine despre acesta, pentru că este un raport foarte interesant, este un raport orientat spre viitor și se referă la noi posibilități în uh, contextul economiei regionale și, de asemenea, accentuează rolul local al corporațiilor teritoriale, precum și al regiunilor, în viitor. Documentul de lucru uh, cu exemple a fost deja prezentat și este important să ni-l amintim. Pentru că avem o serie de exemple din Austria, din anumite insule, din uh, Madeira, El Hierro în Spania, din Republica Grecia, din regiunea Harz, din Germania, regiuni uh, care au încercat, într-un mod inteligent, să utilizeze energiile regenerabile. Acestea sunt surse de energie descentralizate, locale și regionale și în felul acesta s-a dus la economisirea de energie și s-a dezvoltat un sistem care le-a oferit regiunilor o independență energetică. Dacă este să ne amintim de un studiu care a fost uh, realizat uh, de comisie acum câțiva ani, se cheamă Regiuni 2020. Unul dintre cele cinci puncte centrale în ceea ce privește provocările cu care se vor confrunta regiunile era dependența energetică. Ceea ce înseamnă că noi am găsit aici niște soluții pentru a face față acestor provocări, astfel încât cel mai mare câștig la nivel regional să fie accentuat și, de asemenea, să se poată face față unei dintre cele mai mari provocări care a fost constatată la nivel european în ceea ce privește dezvoltarea regiunilor. Din acest motiv, vreau să mai amintesc o dată aceste exemple care au fost menționate în documentul de lucru și care reprezintă o bază. De fapt, baza este reprezentată de un studiu care a fost realizat uh, în care sunt menționate aceste exemple de cele mai bune practici. Acest studiu reprezintă, din punctul meu de vedere, și baza acestui raport. Raportul în sine uh, se referă la concluzii, respectiv la ce va urma după acest studiu care vor fi consecințele acestor exemple și cum putem noi să ne folosim de ele pentru viitor. În primul rând, există noi posibilități pentru economia regională. Deci, dintr-o dată, se constată o modificare. Regiunile care erau foarte dependente, cum ar fi insulele care erau dependente de uh, uscat și de sursele de energie, ele folosesc uh, resurse de energie regenerabilă prin care se autogestionează din punct de vedere energetic. Ba chiar pot oferi energie, deci din consumator se transformă în producător. Și iată că acesta este un câștig foarte mare pentru anumite regiuni. Iar anumite regiuni care erau foarte defavorizate și nu aveau posibilități de a uh, colecta venituri, în felul acesta se transformă într-un actor economic relevant, deci o schimbare foarte importantă. Această posibilitate este, din punctul meu de vedere, o, are o semnificație centrală. În același timp, constatăm că această posibilitate funcționează numai dacă sunt date și condițiile cadru. Sunt niște aspecte tehnice foarte importante. Trebuie să existe sisteme prin care uh, energia să meargă în ambele direcții. Deci energia să fie stocată, dar și distribuită. În felul acesta există un câștig regional, pentru că dacă regiunile doresc să vândă această energie, trebuie să poată fi distribuită. De asemenea, regiunile nu trebuie să alimenteze energie numai în sistemul și în rețeaua centrală, ci trebuie să-și poată alimenta și proprii cetățenii în regiune. Deci și rețelele descentralizate trebuie consolidate. Și pentru a se face și economie de energie, pentru că și acesta este un element central în contextul independenței energetice, Totul trebuie să se realizeze inteligent și pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie, în special, de o tehnologie a informației și comunicării foarte bine dezvoltată, nu numai în rețelele de bandă largă, ci și la nivel local. Pentru că, pe lângă rețeaua de energie, aceasta este, cea, aceasta este cea a doua rețea foarte importantă de care avem nevoie pentru ca aceste rețele inteligente să funcționeze optim. De asemenea, dacă vorbim despre energie, știm că, în ceea ce privește energia regenerabilă, există vârfuri de uh, exploatare și, de asemenea, uh, perioade în care nu poate fi exploatată în mod corespunzător. Mai ales în ceea ce privește energia solară, în uh, perioadele respective, de obicei este vară, este cald afară, deci nu este nevoie de atât de multă energie. Uh, pe când iarna, când nu este suficient soare, este nevoie de mai multă energie. De aceea, un punct central al acestor rețele de energie inteligente sunt uh, posibilitățile de stocare. Și aici mai apar probleme, pentru că cercetarea nu a avansat suficient, dar uh, sunt prevăzute niște sisteme de stocare inteligente care să permită acest lucru. Studiile și celelalte exemple despre care am vorbit și mai înainte pentru că eu am căutat exemple care depășesc cadrul studiului, e bine, acestea, mai ales pentru uh, domeniul uh, transportului, au stocat energia în baterii pentru a putea să o refolosească în perioadele de imobilitate. Avem acum trei domenii. Situația în care avem nevoie de rețele, avem uh, tehnologia informației și aceste rețele inteligente. De asemenea, avem și transportul uh, și bateriile despre care vă vorbeam, pentru că acolo energia este stocată în aceste baterii, iar uh, transportatorii pot să le folosească atunci când au nevoie. Avem și economia energetică, eficiența energetică, renovarea, asanarea clădirilor și combinarea între utilizarea energetică și uh, izolarea termică. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare în acest context mai larg. După cum putem observa, există patru sectoare diferite pe care ne concentrăm, iar ideea acestor rețele inteligente nu pornește doar de la ideea unei simple rețele care să funcționeze, ci vorbim aici de mai multe sisteme interconectate și putem să folosim uh, întreaga abordare numai dacă folosim aceste sisteme integrate. Așadar, câștigul economic pentru regiune nu se poate concentra numai asupra discuției cu privire la rețele, ci câștigul economic apare abia atunci când uh, comunitatea preia întregul sistem și dezvoltă întregul sistem. Deci este nevoie de o abordare holistică. Exemplele noastre s-au dezvoltat tocmai pe această direcție și ulterior a apărut și câștigul economic. Aceasta este prima concluzie importantă. A doua concluzie este că se creează și locuri de muncă în regiune, pentru că în felul acesta sunt foarte multe lucruri de făcut. Sunt locuri de muncă care erau uh, situate în altă parte la momentul respectiv, dar acum se produce energie local, deci se creează și locuri de muncă la nivel local. Se creează locuri de muncă, mai ales în ceea ce privește economia de energie. Aici apar locuri de muncă cu care nu au profiluri uh, de formare noi, ci este vorba despre ingineri constructori. Este vorba despre o piață de muncă locală care se dezvoltă. Regiunile care s-au dezvoltat pe această direcție au creat automat foarte rapid și locuri de muncă în acest domeniu. Și un alt uh, element important îl reprezintă rolul cetățenilor. Aceste sisteme funcționează numai dacă toți cei din regiune contribuie. Deci dacă există disponibilitatea cetățenilor de a accepta aceste sisteme și știm că cetățenii acceptă astfel de sisteme numai dacă observă că au și ceva de câștigat. De aceea, rolul cetățenilor și participarea acestora inclusiv uh, participarea practică la obținerea unui câștig, un element central. Numai în felul acesta, disponibilitatea cetățenilor de a participa poate fi sporită. Rolul cetățenilor, participarea, planificarea comună, reflectarea la o participare la câștig și participarea comună uh, la aceste sisteme, fie că este vorba despre energie solară sau eoliană, reprezintă un aspect central al întregii abordări. De ce reprezintă un element central? Și cu aceasta trec și la următorul punct, care reprezintă, de fapt, cea mai uh, importantă provocare a rețelelor inteligente și anume protecția datelor. Ei bine, dacă dorim să avem o astfel de abordare holistică și dorim să uh, avem uh, o astfel de abordare la nivelul fiecarei gospodării, atunci uh, trebuie să pornim de la premisa că sunt colectate date personale foarte în detaliu. De aceea trebuie să fim foarte atenți și protecția datelor în acest raport joacă un rol foarte important. Ceea ce înseamnă că avem nevoie cât se poate declar de sisteme prin care datele sunt anonimizate. Aceasta va fi cea mai mare provocare în domeniul cercetării, anonimizarea datelor, pentru că dacă nu se va întâmpla așa, cetățenii nu vor fi dispuși să contribuie, să participe. Sigur că și condițiile cadru trebuie să fie date pentru ca totul să funcționeze și acestea sunt stabilite la nivel comunitar. În primul rând trebuie să ne gândim la subvenții. Acum există un sistem de subvenții care este foarte constrictiv. Asta înseamnă că uh, fiecare sector este limitat. Însă eu am spus la început că acest sistem nu poate funcționa decât dacă există o interconectare și o integrare a sectoarelor. De aceea trebuie să existe și subvenții transsectoriale. Așadar, pentru ca aceste rețele inteligente să funcționeze, trebuie să aducem modificări la sistemul de subvenții. Și știm că acesta este un punct foarte dificil. Este nu ca cel mai greu de spart, mai ales uh, în uh, negocierile cu Comisia. Trebuie să spunem că dacă dorim să promovăm acest sistem, atunci și modul în care sunt distribuite subvențiile trebuie modificat. Comisia trebuie să se asigure că va fi posibil pentru regiuni ca acestea să stocheze energie în baterii și apoi uh, sistemul de transporturi va putea să profite de această energie stocată în acest fel. Există comunități care gestionează mai multe sisteme împreună și tocmai de aceea lucrurile funcționează bine. Discuția de la in, de la Comisia de Piețe, pentru Piețe Interne ne arată că trebuie să avem astfel de abordări integrate. Uzinele care lucrează transsectorial uh, nu reprezintă calea corectă. Și ultimul punct pe care doream să-l subliniez este faptul că trebuie să lucrăm și transfrontalier. Acesta este un punct important din punctul meu de vedere. Avem de multe ori uh, regiuni la frontieră, regiuni care sunt îndepărtate de centrul țării respective, dar sunt foarte aproape de o regiune învecinată. Există și uh, orașe înfrățite de uh, o parte și de cealaltă a graniței. Uh, și există și uh, regiuni care, din punct de vedere istoric, au colaborat foarte bine și ar putea avea sisteme în comun. Așadar, și în ceea ce privește subvențiile, ne confruntăm cu o situație similară. Ar fi bine ca regiunile învecinate să dezvolte sisteme transfrontaliere comune. Și îmi amintesc de uh, raportul domnului Zeller, de regulamentul aferent, prin care se facilitează posibilitatea gestionării comune a anumitor sisteme transfrontaliere. Astfel de organe de cooperare transfrontalieră, așa cum sunt prevăzute în raportul domnului Zeller, sunt uh, elemente cheie și pentru rețelele inteligente. Cam acesta este conținutul raportului nostru, iar în ceea ce privește concluziile, doresc să mai completez două puncte. Pe de o parte, am scris uh, raportul în original în limba engleză. În primul rând pentru că este un raport, uh, respectiv o temă foarte tehnică și este bine ca termenii de specialitate care vor fi folosiți să fie clar exprimați și să ne putem concentra asupra acestora. Și știu că există dificultăți în traducere. Așadar, uh, Limba originală este engleza. M-am uitat puțin pe traduceri și de multe ori termeni uh, tehnici uh, au fost traduși puțin diferit, de aceea de multe ori uh, um, au apărut neclarități. Eu voi verifica traducerea în limba germană pentru a uh, curăța textul de uh, problemele care ar fi putut apărea. Poloneza mea, din păcate, nu este suficientă pentru a verifica și versiunea în limba poloneză, dar Sper ca colegii să procedeze uh, similar cu mine pentru a clarifica textul. Dacă există întrebări cu privire la traducerea termenilor de specialitate, termenilor tehnici, uh, dacă prin traducere se ajunge la un alt înțeles al textului, atunci vă rog să vă raportați la textul original din limba engleză pentru că acela este originalul și de la acela trebuie să pornim. Pentru Polonia acesta este un raport foarte interesant, așadar uh, vă rog să verificați mereu cu varianta originală engleză pentru a vedea dacă în limba în care a fost raportul lucrurile se înțeleg la fel. De asemenea, avem regula 50, ceea ce înseamnă că Comisia ITRE are uh, de asemenea un raport al său. Eu am colaborat uh, îndeaproape cu colega suedeză, am cooperat intens și mergem pe aceeași direcție. Procedura se desfășoară săptămâna aceasta, uh, la ITRE să va vota săptămâna aceasta, iar partea respectivă va fi integrată în raportul comisiei noastre ca parte independentă, iar secretariatul va trebui să verifice ce amendamente ale ITRE uh, trebuie respinse și care sunt cele care vor rămâne. Va fi o verificare tehnică. Eu am respectat cu consecvență uh, lucrurile, ITRE s-a concentrat pe partea energetică, iar eu m-am concentrat pe acele aspecte care se referă la câștigurile economice ale regiunilor în contextul rețelelor inteligente. Vă mulțumesc! For, for EPP... Mulțumesc din partea PPE, Ina Regina. Sper că nu veți avea probleme cu verificarea. Eh, mohu pani spravodajku uklidnit preklad do... Mulțumesc foarte mult. Vă asigur că traducerea în limba cehă este foarte bună, se poate înțelege, așa că nu sunt probleme. Avem echivalent pentru termenul rețele inteligente. Situația e foarte complicată. Uh, termenul apare foarte des, termenul rețea inteligentă apare foarte des în situații în care trebuie integrate surse de energie volatile, mai ales regenerabile, și ele trebuie să intre în sistemele de distribuire a energiei. Așa că trebuie să recunosc că am încercat să rezolv această problemă de mai multe ori și am și reușit să o fac. Exagerez acum, evident. E ca și cum ar fi vorba de Yeti. Toată lumea vorbește de rețelele inteligente, dar nimeni n-a văzut vreodată o asemenea rețea. Există elemente de rețea inteligentă care sunt utilizate într-un fel sau altul în diverse sisteme de distribuire a energiei, dar nu există un concept complet evalu- elaborat al uh, ideii de rețea inteligentă. Nu există deocamdată pentru simplu fapt că e mai degrabă o chestiune de cercetare decât o chestiune practică în ce privește energia. Nu, vorbim de baterii, de exemplu. Sigur, bateriile sunt bune, minunate. Uh, Uh, există și generare bazată pe apă, de hidrogen, dar toate sistemele astea sunt în faza de testare și nu sunt bune pentru utilizare industrială. Iată ce vreau să spun eu despre rețelele inteligente. Cât privește abordarea doamnei raportor, raportarea s-a concentrat pe un element important – pe care eu l-aș numi sisteme regionale inteligente, și așa cum face și raportarea, și nu rețele inteligente. Ne concentrăm astfel pe utilizarea regională a acestor sisteme, dacă uh, există și dacă vor fi disponibile asemenea sisteme. Am rugat uh, comisia noastră să analizeze cât ar fi investițiile în așa numitele rețele inteligente în toată Europa. Iar cifrele care au ajuns la mine până acum sunt absolut uimitoare. Evident, sunt foarte multe elemente pozitive, dar trebuie să le echilibrăm, să vedem cum, în ce echilibru sunt față de costuri. Și cred că lucrul cel mai bun din acest raport este secțiunea privind protecția datelor. Dacă sistemele acestea sunt destinate să funcționeze, atunci trebuie să avem acces la date la nivelul gospodăriilor sau date la nivelul persoanelor. De, și dacă datele astea ajung în mâinile greșite, atunci, sigur, problema nu va fi simplă. Trebuie să rezolvăm această problemă și raportoarea ne-a atras atenția asupra acestui lucru într-o manieră foarte potrivită. Sunt chestiuni însă care, după părerea mea, sunt controversate. De exemplu, uh, raportarea face aici un apel uh, la niște ținte obligatorii până în 2030. Emisiile de gaze cu efect de seră, efectele mm, acestor energii regenerabile, sunt chestiuni care deocamdată sunt în discuție așa că nu sunt foarte sigur dacă vom putea face amendamente sau vom înainta amendamente care să mai elimine cumva din duritatea acestei uh, secțiuni a raportului. Cât privește posibilele efecte pozitive asupra pieții locale, cred că efectul cel mai mare al fotovoltaicelor uh, în ce privește crearea de locuri de muncă s-a înregistrat în China deci aș fi ceva mai puțin optimist. Chiar dacă uh, s-ar putea să apară efecte pozitive asupra piețelor regionale. Cât privește condițiile necesare pentru a crea baza de dezvoltare a rețelelor inteligente, din această punct de vedere, sunt de acord cu raportoarea. Trebuie să avem aceste condiții de bază puse la punct, chiar dacă trebuie să mergem înainte cu multă precauție. Și încă o dată aș dori să vă reamintesc istoria biocarburanților. Am pornit cu mult entuziasm, 10% din acești biocarburanți intrau în mixul energetic și știm foarte bine cum s-a terminat. Și, de asemenea, nu ar fi bine să repetăm greșelile pe care le-am făcut cu energia solară, care ne-a redus, de fapt, competitivitatea. Sigur, uh, rețele inteligente, da, la nivel regional, da, dar avem nevoie de o abordare precaută. Mulțumesc foarte mult, Karin Kadunbach pentru socialiști. Stimate doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând uh, Doresc să îi mulțumesc, domnule Schroeder, pentru disponibilitatea de a coopera, care a fost uh, foarte bună. Noi uh, am discutat despre acest document și cred că obiectivul nostru ar trebui să fie, în final, reducerea emisiilor de CO2, uh, sporirea dependenței independenței energetice și, de asemenea, creșterea resurselor de energie regenerabilă. Ceea ce vom putea obține numai dacă implicăm uh, toți actorii și dacă reușim să îi interconectăm, indiferent din ce domeniu energetic provin aceștia. S-a pus uh, sub semnul întrebării posibilitatea aceasta. Sigur că nu există încă complet dezvoltat un astfel de sistem. Însă pot să vă amintesc o regiune din Austria, o primă regiune europeană, care este independentă din punct de vedere energetic. Vorbesc aici de Burgenland, unde acum câțiva ani uh, nu reușeau să producă deloc energie, iar anul acesta, în toamnă, a reușit să acopere întregul necesar de energie pentru regiunea respectivă, iar de anul viitor se vor transforma chiar în exportatori de uh, curent electric. Ceea ce înseamnă că dintr-un uh, dintr-o țară de uh, obiectiv 1 a Uniunii Europene, s-a transformat într-un uh, producător de energie și iată că uh, cu ajutorul fondurilor structurale, peste 100 de milioane de euro, s-a ajuns la acest rezultat. Aici au fost uh, extinse parcurile eoliene și au fost create și locuri de muncă, atât în sectorul locurilor de muncă tradiționale, în construcții, uh, peste 1000 de locuri de muncă au fost create aici, și uh, au fost de asemenea dezvoltate 321 de instalații eoliene care contribuie în continuare la uh, beneficii economice, dar și la be- beneficii de mediu, pentru că în felul acesta uh, s-au uh, redus și emisiile de uh, dioxid de carbon. În regiune există și o facultate de specialitate care îi formează pe acei tineri care sunt necesari pentru uh, această piață în dezvoltare la nivel regional. Aici uh, sunt formați ingineri uh, care să lucreze în acest domeniu inovator în regiunea Burgenland de la noi. În uh, acest moment, 160 de locuri de muncă au fost deja ocupate cu, acest, uh, cu această nouă profesie și este foarte important că lucrăm cu sisteme inteligente pentru viitor, pentru că acestea sunt uh, economice și aduc câștiguri durabile pentru viitor. Important este ca și finanțarea să fie folosită nu numai pentru dezvoltarea sistemelor și a rețelelor, ci și pentru posibilitățile de stocare, pentru capacitățile de stocare. Și sigur că o astfel de abordare poate să funcționeze numai dacă implicăm și cetățenii în astfel de sisteme și, de asemenea, de, dacă ne asigurăm că oferim cea mai bună protecție a datelor personale, pentru că altfel astfel de uh, servicii se transformă în sisteme descentralizate, gestionate inteligent, la care nu participă nimeni din cauza că apar impedimente. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Ehm, Mulțumesc, președintă președinte. Cum spuneau și antevorbitorii, am și eu niște comentarii similare. În general sunt de acord cu modul în care este prezentat raportul, stimularea creșterii, crearea de șanse de dezvoltare, stimularea economiei care să fie neutră la emisiile de CO2, creșterea inteligentă, dar Comisia uh, Regii ar trebui să discute această chestiune în plenară, pentru că sunt foarte multe aspecte regionale care merită să fie discutate. Însă am câteva chestiuni uh, de discutat. Am văzut că în raport există niște ținte obligatorii și știți că am mai discutat această chestiune și înainte. De asemenea, sunt niște recomandări de a trece la susținerea oferită de stat la alte surse de susținere. Să ne gândim la acest lucru. Putem stimula cercetarea, o putem uh, subvenționa înainte de a deveni o aplicație comercială, dar ce facem cu instalarea rețelelor inteligente? Asta trebuie să rămână totuși în griza pieței libere. De asemenea, trebuie să evaluăm interesul comun pentru asemenea proiecte. Iar acum formularea din raport este extrem de generală. Formularea care se referă la competitivitate sau la atribuirea contractelor. Sunt chestiuni politice și cred că aici ar trebui să modificăm cumva formularea și aș vrea ca aceste chestiuni politice să se reflectă în raport. Apoi, Uh, cred că, în general, sunt așa de acord cu raportul, pentru că are o abordare foarte temeinică, dar cred că trebuie să folosim și specializările inteligente. Am auzit uh, termenul smart specialization, dar am auzit exemplu din Austria, pregătirea inginerilor tineri care s-au specializat în rețelele inteligente și ar merita să facem acest lucru. La reuniunea de ieri au participat uh, reprezentanți din uh, nordul Olandei care au vorbit de valoarea energetică și acolo era vorba de aprovizionare cu gaze naturale și ar trebui să fie exploatate gazele, dar doresc să colaboreze cu regiuni care se confruntă cu aceeași chestiune. Pe de o parte vorbim de concurență, pe de altă parte vorbim de surse care sunt uh, direcționate către acele regiuni și care doresc să promoveze piețele inteligente. Poate am putea folosi nou regulament ca să stimulăm această tendință. Poate că ITRE o să facă acest lucru, nu știu, e cam neclar din ce am citit eu. Nu știm exact care chestiuni sunt re, ale regii și care chestiuni sunt ale ITRE, deci trebuie să ne gândim bine cum votăm. Și apoi mai apare și programul Horizon și o secțiune foarte importantă acolo care vorbește despre Institutul European pentru Inovație și Tehnologie. Sunt patru puncte acolo și unul din puncte se referă la rețelele inteligente. Și poate că ar trebui să ne gândim la lucrul acesta, pentru că deja am numit, avem cinci centre de genul acesta în Europa, care se ocupă de rețelele inteligente de energie. Deci există institute de cercetare, institute de pregătire care trebuie dezvoltate și ar trebui să legăm aceste însărcinări de cele patru puncte referitoare la energie. Cam asta doream să spun, dar cred că raportul acesta este o șansă excepțională pentru ca noi să avem un impact asupra ONG-urilor și de asemenea ne permit, permite să unim, să legăm diverse ținte energetice. Cred că sunt mai multe șanse. Așa cum spunea Ian, sigur că o să fie probleme fie că vorbim uh, de energia geotermală sau de energia eoliană, sigur că o să fie probleme. Problema este că trebuie să le conectăm într-o manieră nouă, iar consumatorul să devină mai independent. Sigur, consumatorii s-ar putea să spună, nu, domne, nu vreau această formă de energie pentru că nu e generată la mine în zonă, nu este produsă la mine aici pe clădirea mea, Parlamentul ar putea să întărească drepturile consumatorilor din acest punct de vedere. Avem șase luni până la alegeri, deci putem să folosim din plin aceste șase luni. Avem șansa de a pune în aplicare acest lucru. Mulțumesc! Nicos Fidohelos. Îi mulțumim doamnei Elizabeth Schroeder pentru acest raport. Considerăm că este foarte util. Evident, este clar că este util din punct de vedere al mediului, e util din punct de vedere economic pentru crearea de locuri de muncă, dar este important și pentru noi, noi, Comisia Regii, pentru dezvoltarea regională, pentru că aceasta este mandatul nostru. Dar ce e important Comisia noastră a întocmit acest raport într-un moment foarte potrivit, chiar dacă am avut probleme cu energiile regenerabile. Chiar dacă sunt mai scumpe, ceea ce nu mai e cazul într-o mare măsură, ar trebui să ne dăm seama că s-au produs catastrofe uriașe ca în Statele Unite, în Filipine, în Sardinia. Sunt în insu, într-o insulă din țara mea, în insula Rodos. Ce facem noi uh, are un efect asupra mediului uriaș. Ni s-a spus că în Statele Unite costul catastrofelor naturale a fost uh, de 35 de miliarde, 10 miliarde în Filipine, sunt mii și mii de victime, deși de, dezastru economic nu s-a produs. Deci este mult mai inteligent să investim în inovații, în dezvoltarea de soluții noi și nu, uh, așa cum se spunea în raportul Stern, să nu plătim uh, costul pentru schimbările de climă. Totul depinde de abordare. Important este să avem uh, o paradigmă energetică, un model energetic al nostru personal. Ce înseamnă dezvoltare inteligentă? Prin rețelele inteligente putem dezvolta chiar și în cele mai mici orașe energia de care are nevoie, ceea ce este foarte important. Am să vă dau un exemplu important, după părerea mea, pentru constrângele bugetare cu care ne confruntăm. În insulele din care vin eu, uh, din sudul Mării Egee și din Creta, petrolul uh, important pentru producția de, de energie uh, cost, costă 700 de milioane pe an. Dacă în fiecare an am investit 700 de milioane în energii regenerabile, am avea mai mult de câștigat. Deci este foarte important să elaborăm, să dezvoltăm aceste rețele inteligente, pentru că pot folosi foarte bine toate modelele de producere a energiei regenerabile și le putem folosi în sectoare productive, cum ar fi turismul sau uh, transportul maritim și uh, transportul maritim către partea continentală a țării, chiar și în transportul terestru. Ce cere acum Troica? Uh, și anume să includem ceea ce cerem noi aici în loc să spunem că trebuie să tăiem 700 de milioane din salarii și din pensii, atunci să investim 700 de milioane în rețelele inteligente. Mai mult decât atât, printr-o asemenea strategie putem să mai netezim inegalitățile dintre regiuni. Unele regiuni sunt atât de defavorizate pentru că trebuie să importe tot importă energie, alimente, trebuie să plătească pentru legăturile maritime cu uh, teritoriul continental, așa încât ar putea să folosească transportul, aceste energii regenerabile, ca să le fie mai bine. Ne Avem uh, legături, am putea avea legături, eu știu, cu sistemul de transport, cu șantierele navale care se confruntă cu o criză la noi iar dacă ne gândim la perioada 2014-2020 a cadrului financiar, ar trebui să ajutăm regiunile să plănuiască, să planifice asemenea investiții. Dar pentru a le putea planifica, trebuie să știi exact cum stau uh, aceste chestiuni. Unele regiuni sunt foarte avansate, dar în altele, în termenul rețea inteligentă este necunoscut. Cu alte cuvinte, e important să informăm aceste regiuni, să le conștientizăm. Și încă o chestiune, ultima, uh, este menționată foarte clar în uh, raportul doamnei Schroeter, spune că în anumite, anumite categorii de ajutor de stat ar trebui să fie considerate compatibile cu piața unică. Pentru că piața însăși nu se va duce prin regiunile cele mai îndepărtate ca să contribuie la dezvoltarea rețelelor inteligente. Piața privată nu va face acest lucru. Este, vorbim de regiunile acestea, regiunile muntoase, regiunile din insule, unde putem permite aceste ajutoare. Trebuie să descriem aceste regiuni. Evident că în uh, zonele uh, dezvoltate vin surse de finanțare publice și private dar uh, regiunile îndepărtate, regiunile periferice, cele muntoase, insulele, ar trebui să fie compatibile cu regulile pieței unice. Domnul Scaringen, reprezentantul, sau doamna Scaringen, reprezentanta Comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult. Reprezintă uh, Directoratul General pentru Politici Regionale și Urbane și este un, și un coleg de la DG Energy care va interveni mai târziu în legătură cu unele aspecte. Din partea Comisiei, noi suntem de acord, desigur, privind rolul crucial jucat de regiuni și orașe în această zonă pentru țintele noastre ambițioase în materie de energie și, așa cum se descrie în acest proiect de raport, avem nevoie de mai multă transformare a întregului sistem energetic. Deci va fi multă cercetare și inovație necesară. inovări, de exemplu, în domeniul stocării. Și uh, în cadrul de politică ne așteptăm să se crească semnificativ uh, investițiile, atât în ce privește energia regenerabilă, eficiență energetică, rețeaua inteligentă, smart grid și cercetare și inovare în toate aceste domenii. Și pentru rețeaua inteligentă, smart grid, uh, ne așteptăm să vedem investiții private substanțiale și vom încuraja Uh, ideea de a se lucra cu instrumentele financiare din acest domeniu, deci ca să se combine cu granturile, împrumuturile, garanțiile de împrumut și toate tipurile de instrumente pentru a uh, aduce cât mai multă investiție privată cu susținere publică minimă. Dar uh, s-a menționat aici că suntem abia la început în ce privește rețeaua inteligentă și credem că o investiție publică poate juca acum un rol important uh, în a dezvolta niște proiecte locale pilot demonstrative ca să se vadă care ar fi modelul cel mai bun în acest domeniu și cum să se elimine incertitudine existente, fie de natură tehnică, fie de altă natură. Și asta cred că face ca acest raport să vină exact la timp și să fie foarte util, mai ales prin exemplele concrete pe care le menționează, pentru că se vede, se arată ce experiențe există deja și se oferă mai multă, se oferă o sursă de inspirație regiunilor în legătură cu modul în care aceste fonduri pot fi folosite. Și de asemenea, de la uh, Centrul Comun de Cercetare al Comisiei s-a făcut un studiu și acum există o uh, hartă interactivă unde puteți vedea câte ceva din ce s-a făcut în unele ale Europei în acest domeniu. Și apoi, evident, uh, are legătură și cu uh, procesul de modernizare a ajutorului de stat, care continuă și care e menționat în proiectul de raport. După cum știți, viitoarele orientări privind ajutoarele de mediu și energie sunt în pregătire încă, va exista o consultare publică și vor fi tot felul de contribuții care vor fi luate în considerare la finalizarea acestei inițiative. Așadar, după cum știți, pregătirea acestor programe operaționale continuă, deci e foarte important, așa cum a spus domnul Cristodelus, să creștem uh, conștientizarea în toate regiunile în legătură cu existența acestor posibilități de folosire a finanțării de coeziune pentru a face progrese. Vă mulțumesc pentru acest raport și îi dau cuvântul colegii mele, colegului meu. Mulțumesc, doamnă președinte, că dați ocazia și DG Energy să ia cuvântul. Eu, de asemenea, mă ocup de rețele inteligente. Aș vrea să adaug doar câteva lucruri la ce a spus colega mea. Aș sublinia comentariul făcut în legătură cu proiectele legate de rețeaua inteligentă care deja există și fondurile substanțiale care au fost investite deja în tehnologii legate de rețeaua inteligentă. Deci, nu cred că ar fi corect să considerăm uh, rețelele inteligente doar un miraj care nu există în realitate. Cred că avem cazuri substanțiale când se poate demonstra cum funcționează aceste rețele inteligente Uh, la nivel regional, pe baze regionale, sigur, nu e suficient și sunt de acord că nici conceptul nu este dezvoltat suficient, ar trebui să mai evolueze, dar asta nu trebuie să ne împiedice să recunoaștem progresele enorme care s-au făcut și să folosim ce s-a făcut ca să creștem și mai mult uh, dezvoltarea uh, rețelelor inteligente în Europa. E nevoie de ele, beneficiile lor au fost exprimate în raport, dar în practică, dacă vedem exemple de viață curentă, weekendul trecut, de exemplu, Uh, am văzut ce probleme se creează în statele membre atunci când rețelele de electricitate nu pot face față uh, unor evenimente meteorologice puternice sau unor dezechilibre care pot uh, apărea între cerere și ofertă într-un anumit moment. Deci, pentru a susține ceea ce s-a spus aici, am vrut să adaug acest lucru și dați-mi să mai spun două lucruri uh, pe care poate am fi vrut să le vedem mai mult subliniate în raport. E bine că raportul subliniază problemele legate de protecția datelor și, de, și a vieții private. E un lucru important și nu trebuie uh, ignorat. E cheie pentru susținerea publică și pentru dezvoltarea rețelelor inteligente, dar la fel de important este faptul că cetățenii trebuie să vadă beneficiile rețelei ei înșiși nu să fie implicați doar să se simtă asociați la nivel local, ci pur și simplu să simtă beneficii concrete, tangibile, pe care sistemul le aduce pentru ei și, din acest punct de vedere, este foarte important să aibă nu doar o asigurare că datele sunt protejate, dar să aibă și control total uh, în legătură cu ce se întâmplă cu datele și să poată decide ce date dau voie să ajungă la ce parte. Datele n-ar trebui să rămână doar la partea care măsoară, adesea operatorul rețelei, dar și, la cetă- și cetățeanul la care se referă datele ar trebui să poată să dea acces la aceste date altor părți care pot oferi servicii adiționale sau valoare adăugată în uh, suplimentar față de ce primește de la operatorul rețelei. Acesta e un comentariu legat de importanța sistemelor de măsurare ca atare Raportul uh, uh, e foarte tare pe abordarea de sistem, dar nu uh, îi menționează suficient contoarele inteligente și contoarele inteligente și măsurarea inteligentă e un, un concept de bază în aceste rețele. Sper că în viitor această importanță să fie recunoscută, pentru că atunci când uh, Uh, contoare inteligente vor fi introduse, trebuie să ne asigurăm că to- toți banii investiți în această activitate trebuie să susțină uh, contoare care susțin și uh, consumatorul individual, cetățean, nu doar operatorii rețele. În unele cazuri asta se întâmplă, în altele cazuri încă mai e loc de îmbunătățire a situației, facem rapoarte de comparații și uh, Uh, analizăm informații, dar vom avea nevoie și de susținere politică din partea uh, Parlamentului și Consiliului. Și ultimul uh, comentariu pe care o să-l fac, raportul spune clar că nu doar statele membre trebuie implicate, ci și guvernările regionale și asta e clar când vorbim despre fonduri structurale, dar eu cred că ar trebui să coborâm și mai mult la nivelul autorităților locale care nu sunt menționate în, aeroport, în raport, mă scuzați, dar avem un instrument bun aici și cred că uh, Uh, până la urmă, instrumentul este uh, acordul, acel acord cu uh, primarii, The Covenant of Mers, așa numitul acord cu primarii, și este important să ducem mesajul acestor rețele inteligente până la comunitățile locale la primar, deci nu doar comunitățile regionale, ci și comunitățile locale să înțeleagă beneficiile acestui concept. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Două minute îți dau, pentru că deja depășim timpul. Așadar, te rog să fii foarte succintă în comentariile tale. Um, da, voi fi foarte succintă. În primul rând, în ceea ce privește locurile de muncă. Producția de instalații solare nu trebuie să se realizeze la nivel regional pentru a uh, duce la acest efect de creare a locurilor de muncă, ci este vorba despre aceste foarte multe locuri de muncă tehnică, de, tehnice de care, este vorba, uh, de care este nevoie pentru instalare, pentru verificare și mai ales în uh, domeniul tehnologiei informațiilor. Deci nu este vorba despre producția de um, instalații eoliene sau de alt, altfel de echipamente similare, ci este vorba despre toate aceste domenii profesionale inginerești de care este nevoie. Mm, instalații electrice, reparații, uh, instalarea corpurilor de încălzire, toate aceste exemple uh, creează locuri de muncă și sunt exemple care apar la nivel regional, dar pentru care este nevoie de o formare specializată. Și mulțumesc doamnei Cadenbach încă o dată pentru că a intrat în detalii pe această direcție. În ceea ce privește panourile fotovoltaice, acesta nu este singura uh, sursă de energie regenerabilă. De multe ori, uh, în zonele montane, um, căldura terestră joacă un rol important, de asemenea și uh, centralele hidroelectrice de mai mici dimensiuni în anumite zone sunt foarte importante. Deci, lucrurile sunt diferite de la o regiune la alta, nu numai fotovoltaica joacă un rol important pot fi diferite surse de energie regenerabilă care să ducă la independența energetică. Mulțumesc Comisiei pentru că a subliniat toate aceste lucruri, pentru că a subliniat faptul că putem să mergem pe direcții noi și că exemplele sunt excelente, sunt atât de bune încât merită să fie distribuite și trebuie să ne asigurăm că toată lumea se implică în mod activ. Într-adevăr, este corect Trebuie investit pe această direcție și economia face acest lucru. Mulțumesc însă Comisiei pentru faptul că a subliniat că și opinia publică, prin posibilitățile sale, uh, poate să ajute, poate să promoveze lucrurile. De aceea uh, apelăm la aceste subvenții și la subvențiile uh, suprasectoriale, astfel încât și mijloacele publice să poată contribui la această promovare. Mulțumesc pentru toate sugestiile care au fost făcute. Mulțumesc de asemenea și Comisiei pentru faptul că a subliniat că controlul cetățenesc joacă un rol foarte important. Sper să putem îmbunătăți acest control și pe viitor și de asemenea și guvernanța locală și aceasta este foarte importantă. Și într-adevăr trebuie să o accentuăm poate și mai mult. Într-adevăr, Contoarele inteligente sunt foarte importante, dar uh, acestea se ocupă mai degrabă ITRE. Uh, am uh, despărțit un pic competențele noastre, voi vedea cum au procedat pe această direcție cei de la ITRE. Ei au stabilit deja niște termene și au ajuns la niște compromisuri, iar dacă la ei aceste aspecte nu sunt reflectate suficient, atunci le vom mai accentua noi în raportul nostru. Trebuie însă să ne asigurăm că lucrurile sunt accentuate în mod corespunzător și vom vedea la plen cum vom Uh, reușit să gestionăm aceste compromisuri. Doream însă să subliniez aceste aspecte pur tehnice pentru că avem regula 50 și dacă nu le introducem aici, atunci trebuie să mă asigur că le integrăm noi în textul nostru. Așadar mă voi asigura că toate aceste lucruri se întâmplă. Mulțumesc încă o dată pentru cooperare, cu siguranță va fi un raport comun foarte bun și mulțumesc pentru toate sugestiile care au fost făcute. Cu siguranță vom lucra și mai departe la fel de bine. Mulțumesc, Elisabeth. Dacă raportorul are un sentiment bun față de raport, asta e foarte bine. Vreau să vă informez că am trimis raportul raportorilor din umbră și uh, consilierilor polit, grupurilor politice în avans pentru că avem un deadline scurt, 28, adică mâine la prânz, pentru că va trebui să votăm la ședința din uh, decembrie. Deci asta e, a fost singura decizie pe care am putut să o luăm. Uh, trecem la punctul 5 pe ordinea de zi. Avem foarte puțin timp, vreau să îi uh, previn pe toți cei care vor uh, vorbi. Raportul Lucacevska, întreprinderea comună pentru bioindustrii. Doamna Lucacevska, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră, în special coordonatorului, domnul Lamberts, sunt foarte bucuroasă că el este reprezentantul nostru în Comisia ITRE și sper, pentru că sper că toate recomandările noastre vor fi adoptate de către ITRE. Dar, doamnă și domnule, cred că știm cu toții că una dintre provocările cele mai importante cu care se confruntă Uniunea Europeană este cea legată de energie. Avem nevoie de independență energetică, independență mai ales de, uh, sursa, de uh, sursa de energie uh, care este petrolul. Aceste uh, vremuri noi au nevoie de inițiative noi și avem nevoie de industrii uh, bazate pe energie bio, deci bioindustrii. Care este scopul acestui raport? Acest raport uh, dorește să creeze un parteneriat între, industrii, între bioindustrii și uh, Uniunea Europeană, să se creeze uh, întreprinderi mixte care să fie cofinanțate de creatorilor. Începește resursele, în timp ce în 2014-2020 uh, e vorba de un miliard de euro de la Uniunea Europeană și până la 3 miliarde de euro care vor fi oferiți de un consorțiu. Următoarea întrebare este cine e acest consorțiu în primul rând, va fi o organizație non-comercială care va monitoriza uh, lanțul valoric pentru, industriile, uh, pentru bioindustrie. Așadar, clustere regionale, IMM-uri, Asociația Europeană uh, pentru Comerț, platforme IT, practic orice entitate ar putea să aplice pentru a intra în acest consorțiu. În acest moment avem peste 60 de instituții, de exemplu KLM, Uh, Unilever, de asemenea. Avem uh, vreo 80 de instituții de cercetare, universități, dar și startup-uri uh, care sunt pe domeniul noilor energii. Cred că este evident că acest tip de cooperare ne va ajuta să rezolvăm problemele economice. Însă nu va face doar asta. E o resursă enormă de inovare Valoarea ei este estimată la peste 200 de miliarde de euro până în 2020. Asta prin crearea de locuri de muncă, de exemplu, dar și în îmbunătățirea perspectivelor economice pentru zonele rurale. Așadar, scopul acestei inițiative, cum spuneam, este crearea unor uh, întreprinderi mixte, comune, pe baza unor parteneriate public-private între uh, comisie și industrie, Uh, care să financeze cercetarea și inovarea și să promoveze energiile, producția de energie inovatoare, producția inovatoare de energie. De asemenea, să, să promoveze noi produse de consum uh, care ar putea fi produse din uh, biomasă, să promoveze noi modele de afaceri la toate nivelurile, Uh, la toate nivelurile, începând așadar de la fermieri, de la furnizorii de biomasă până la stațiile de procesare și la consumator, Și în fine să creeze niște legături intersectoriale, lucru absolut esențial de asemenea, pentru a crea noi, uh, noi uh, centrale de bioprocesare, noi și revoluționare. Din punctul nostru de vedere, e important că regiunea care alege să se specializeze în bioindustrie să fie uh, invitată să participe la un uh, comitet de implementare împreună cu instituțiile de finanțare, cum ar fi Banca Europeană de Investiții. Cred că aceste regiuni ar trebui <coughs> să primească toate șansele posibile ca să se implice activ în această piață inovatoare În timp ce pregăteam acest aviz, am încercat să ne concentrăm pe cât posibil asupra întăririi rolului pe care uh, o astfel de cooperare îl poate juca și asupra modului în care uh, regiunile și autoritățile locale ar putea contribui la succesul uh, acestor întreprinderi mixte. Cred că o abordare de jos în sus ar fi cea mai de succes. Trebuie să implicăm entitățile locale și asta ne-ar ajuta să uh, avem o mai bună înțelegere uh, în societate în ce privește problemele de mediu o altă provocare macroeconomică pentru Europa este întărirea cooperării între instituțiile publice, industrie uh, și uh, sectorul de cercetare. Și cred că acest tip de întreprindere tripartită este cheia succesului. Acest tip de abordare va crea noi locuri de muncă pe baza cooperării tuturor actorilor din viața economică. O altă chestiune pe care am uh, examinat-o se referă la utilizarea capitalului intelectual, utilizarea completă a capitalului intelectual. De exemplu, trebuie ținut cont de circunstanțele individuale, locale, Doamna președinte însă mi-a spus că nu am foarte mult timp, așa că o să mă opresc acum, nu înainte de a mulțumi tuturor pentru implicare și uh, doresc să ascult comentariile și întrebările noastre. Mulțumesc, Lambert nu avea căștile pe urechi, deci nu știe că e mulțumit foarte mult pentru cooperarea uh, de care a dat dovadă și acum aș dori să îl rog pe domnul Ian să raportor numărul pentru grupul socialist, să ia cuvântul. Tack så mycket. Jag eh, ska tacka för betänkandet och jag tycker att det är också... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc pentru acest aviz. Inițiativa a fost eh, foarte bună. Sigur că întotdeauna există loc de mai bine. Eu provin din uh, Suedia de Nord și noi în Suedia de Nord avem uh, rezerve forestiere foarte mari. Același lucru este valabil și pentru Finlanda și noi putem să uh, furnizăm mulți biocombustibili pentru toată Europa. Este important de asemenea de reținut că dacă se planifică astfel de asocieri, atunci uh, trebuie să se țină cont și de faptul că cei care plătesc cel mai mult vor avea și cuvântul final de spus. Ei vor participa în cele mai importante consorții. Trebuie atrase însă și regiunile mici. Nu se poate ca KLM și Unilever să aibă puterea decizională ele singure. De aceea trebuie să ne implicăm activ și trebuie să implicăm regiunile, mai ales dacă există o strategie regională pentru biocombustibil care urmează a fi dezvoltată. Mi se pare bine că comisia noastră a preluat această sarcină pentru că bioindustriile reprezintă baza pentru dezvoltarea regională inițiativa comisiei mi se pare bună, iar munca raportoare mi se pare de asemenea excelentă. Doresc însă să atrag atenția că există și riscuri, și anume actorii uh, de mici dimensiuni ar putea să fie implicați prea puțin și aceștia sunt foarte importanți. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Floor is yours. For the Greens. You don't want to speak. Din partea verzilor, domnul Razamal. Have any, eh, any... Oh, yes, Mr. Van Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Dobrze. But it doesn't mean that no for Popolsko. I don't speak Which is a pity. Multumesc, Mulțumesc. Mulțumesc pentru cuvintele amabile pe care mi le-ați transmis. La ora 11 la ITRE vom dezbate cu privire la nine or ten eh, GTIs. And GTI is in fact that cu privire la GTIs și este vorba despre subiecte specializate care sunt abordate țintit. Vorbim despre preluarea de responsabilitate și de competențe într-o agendă comună. De aceea, eh, estimăm eh, Lucrul la o valoare de cam un miliard. Dezbaterea este în desfășurare în această dimineață și vorbim de asemenea despre 2,8 miliarde de investiții din partea industriilor. Și acest aspect este foarte interesant pentru că se observă angajamentul complet. Și vorbim aici despre investiții în implementarea bioindustriilor și a unui viitor ecologic. Avizul lui uh, Elisabeth este foarte interesant pentru că se pune accentul pe diseminarea acestor tehnologii, acestor tipuri de abordări și al uh, acestor aspecte specializate. Și acesta este un aspect foarte important, pentru că dacă este să privim uh, spre trecut, spre fostele tehnologii și observăm care a fost evoluția lor, se observă că tocmai acele inițiative provenite din vechile state membre sunt uh, în față. Iar dacă vorbim despre uh, reconvertirea regională și despre politici regionale în acest context, accentul se pune pe noile state membre, pe statele din Sud. Iar agenda spune că aceste lucruri pot fi dezvoltate peste tot, mai ales dacă există interesul uh, aferent ele pot fi făcute oriunde, în România, oriunde. În multe regiuni. Așadar, disemina, diseminarea și punerea la oaltă a acestei agende, formarea acestor consorții uh, la nivel industrial, reprezintă un aspect foarte important. aceste aspecte cu privire la coordonare, utilizarea instrumentelor comune pentru realizarea acestei cooperări și neexcluderea acestora din anumite regiuni sunt foarte importante. Este o agendă mai extinsă, iar relația cu activitățile din comisia noastră reprezintă un aspect cheie, pentru că unele dintre companii sunt uh, pionieri în utilizarea anumitor tehnologii inovatoare și utilizarea de noi posibilități, însă implementarea ar trebui să fie posibilă peste tot. Pentru că această trecere către economia uh, biologică are un potențial foarte mare, poate nu în zonele urbane, dar în majoritatea uh, zonelor rurale. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Vom păstra în continuare această cooperare foarte bună. Sperăm să se preia cât mai multe idei și poate că este bine să urmărim progresele din dezbaterea care va avea loc după ora 11 la cealaltă comisie. Mulțumesc, domnule Lambers. Înțeleg că din partea Comisiei Europene este doamna Ferachtert prezentă. Doriți să Interveniți? Dacă da, vă rog. Domnul Faractant. Mulțumesc! Eu lucrez la Digi Research și sunt într-adevăr recunoscător pentru comentariile uh, foarte bune din partea raportoarei. Este un raport foarte bun, cuprinzător și util. Noi înțelegem cât de importante sunt condițiile care trebuie create pentru a integra dimensiunea regională. Nu putem avea niciun fel de strategie economică fără să ținem cont de uh, strategiile regionale și viceversa. Aceste lucruri merg mână în mână și trebuie să fie integrate complet pentru a avea succes. Ceea ce înseamnă că atunci când ne facem când facem propunerile de uh, regulament al Consiliului, trebuie să ținem cont de programele de sprijin și de strategiile despre care vorbeam. Aș dori să subliniez un punct menționat de doamna Nielsen în legătură cu procesul decizional și inițiativa este foarte important ca astfel de inițiative să fie transparente, deschise, în ceea ce privește participarea, cu alte cuvinte, să fie clar că nu este un club uh, închis, ci că trebuie să fie implicați toți actorii interesați, toate autoritățile regionale. Regiunile, cel puțin în fața de desfășurare, vor fi implicate foarte puternic. Este un program important, cel care, acesta care a fost propus. Cercetarea și inovarea nu înseamnă nimic fără uh, aducerea produselor pe piață, fără o implementare corespunzătoare, fără ca serviciile să ajungă la consumatori. Astfel de inițiative vor crea uh, oportunități noi pentru statele membre și pentru regiuni în viitor. Mulțumesc! Uh, Dorești să faci câteva observații de încheiere? Mulțumesc! Doresc să mulțumesc tuturor pentru comentariile care au fost făcute. Sunt uh, bucuroasă că suntem cu toții de acord cu privire la importanța acestui subiect și la rolul important pe care trebuie să-l joace regiunile în acest context. Este important să le includem în mod activ în uh, implementarea acestui proiect. Cred că Crearea acestui consorțiu va contribui la faptul că guvernele, afacerile, companiile, universitățile, politehnicile, instituțiile de cercetare, e bine, toate aceste instituții uh, vor fi entuziaste și vor dori să se alăture acestei inițiative și atunci vom avea succes. Președinta, mulțumesc! ITRE dorește să adopte acest raport pe 9 ianuarie, așadar nu avem uh, altă soluție decât să votăm în decembrie, de aceea termenul de înaintare a amendamentelor este foarte scurt, 28 noiembrie la prânz. Doresc să uh, vă spun acest lucru și apoi să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Uh, Domnul Silaghi îl înlocuiește pe Ivar Scudmanis în ceea ce privește statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Domnule Silaghi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, în numele lui uh, Ivars, aș dori să îmi cer scuze pentru că nu a putut să participe la această reuniune. Voi prezenta uh, părerea sa cu privire la statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice. Propunerea Comisiei este elaborată în context politic cu privire la îmbunătățirea guvernanței economice în contextul semestrului uh, european și al uh, strategiei europene pentru creștere și ocupare. Împreună cu măsurile deja existente, Comisia, în propunerea sa, a stabilit niște reguli pentru detectarea uh, timpurie prevenirea și prevenirea dezechilibrelor macroeconomice care apar și persistă în zona euro, precum și în Uniunea Europeană. Raportorul se concentrează asupra uh, aspectelor uh, regionale și subliniază că fondurile structurale europene împreună cu fondurile de dezvoltare uh, regională și fondul pentru pescuit reprezintă sume importante pentru multe state membre europene și investițiile publice conexe. Dezechilibrele macroeconomice nu trebuie să fie sporite, de aceea suspendarea fondurilor care ar trebui să fie ultima, uh, ultima măsură la care se apelează. Pentru că trebuie să se țină cont de șomaj, de uh, sărăcie și de indicatorii uh, din acest domeniu. Raportorul subliniază că este foarte important să existe statistici de calitate înaltă, la timp, uh, ceea ce înseamnă că este necesară o cooperare apropiată cu statele membre și subliniază că pentru o aplicare coerentă a procedurii privind dezechilibrele macroeconomice, calitatea statisticilor oferite de către statele membre este foarte importantă. Raportorul sprijină uh, propunerea Comisiei cu privire la păstrarea unei liste deschise de indicatori care să fie analizată și menționează în, uh, în uh, propunerea sa cu, privind dezechilibrele macroeconomice tocmai aceste aspecte. Mulțumesc că uh, din partea PPE, doamna Cesca. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru aceste amendamente atât de interesante și pentru prezentarea făcută, prezentarea documentului cred că uh, statisticile de bună calitate ne pot da niște răspunsuri foarte bune la nivelul Uniunii Europene, mai ales pentru a reacționa la dezechilibrele macroeconomice care pot să apare. Vreau să spun că este fundamental să putem conta pe un sistem fiabil de control și de prezentare a datelor statistice care se referă la procedurile acestea care au în vedere dezechilibrele macroeconomice. Deci trebuie să avem date statistice credibile ca să dăm un bun exemplu. Trebuie ca textul regulamentului să mențină coeziunea și să nu aibă niciun fel de îndoială legată de modul în care acționează statele membre nu pot să fie probleme terminologice de niciun fel și cred că trebuie să analizăm diferitele surse și diferitele metode folosite pentru pregătirea statisticilor. Este foarte important să existe o cooperare foarte strânsă cu oficiile de statistică din statele membre de asemenea, trebuie să ne concentrăm pe regiunile transfrontaliere, pe regiunile urbane și pe cele rurale, pentru că toate aceste date ne vor forma o imagine concretă apropo de dezvoltarea economiei, nu numai într-o țară anume, ci și în diversele regiuni ale Uniunii Europene. toate aceste elemente figurează în acest proiect de aviz și uh, la el aș dori să adaug niște amendamente. Mulțumesc, Nikos Hristohelos, pentru verzi. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να έχουμε καλή ποιότητα στατιστικών δεδομένων. Sigur că avem nevoie de statistici uh, și date statistice de calitate Și, de asemenea, avem nevoie de o imagine de ansamblu cu privire la situația macroeconomică pentru a putea evalua corect și rapoartele statelor membre. Și, de asemenea, avem nevoie de o listă deschisă a indicatorilor, așa cum s-a menționat deja trebuie să vedem cum se prezintă cu adevărat acești indicatori macroeconomici și în ce măsură aceștia abordează subiecte precum uh, coeziunea macroeconomică, dezechilibre uh, și așa mai departe, pentru că indicatorii nu reflectă toate realitățile existente. Și dacă este să vorbim despre indicatorii macroeconomici, atunci trebuie să ținem cont și de astfel de factori, pentru că altfel cifrele pot să producă ambiguitate. Nu numai deficitele sunt importante pentru a înțelege o situație și nu numai situația financiară, ci și factori de mediu sau coeziunea socială. De aceea consider că va fi nevoie de timp suplimentar până când toate aceste lucruri vor fi implementate corect. Așadar, atunci când adoptăm reguli, trebuie să ținem cont de mai mulți factori, nu strict de cei economici. Și, de asemenea, trebuie să fim cât poate de severi. Și, sigur, se mai pune o întrebare și anume cea referitoare la sancțiuni. Sancțiunile trebuie stabilite, însă cine plătește până la urmă aceste sancțiuni? Guvernul sau oficiile statului care nu au prezentat un raport corect, să spunem. Și al doilea subiect care mă interesează, cred că, în special, decizia trebuie luată de asemenea și de Parlamentul European, nu numai de Consiliu. Deci mai sunt câteva puncte care uh, trebuie abordate cât se poate de deschis. Însă, în raport trebuie să fie reflectat un lucru cât se poate de clar. Pe de o parte, sancțiunile, trebuie să ne gândim că datele trebuie să fie furnizate cât se poate de corect, iar pe de altă parte, trebuie să se facă o legătură și uh, cu sancțiunile aplicate regiunilor, statelor membre și trebuie să vedem care sunt obiectivele economice care sunt urmărite în acest context. Poate, eu cred că aceste lucruri nu sunt formulate foarte clar în raport. Noi vrem să vedem și dacă sancțiunile sunt aplicate astfel încât uh, obiectivele economice să poată fi atinse. Pentru că nu este vorba despre sancțiunile pentru date statistice uh, fără calitate. Mulțumesc, voi da cuvântul imediat și comisiei, spune președinta, uh, reprezentantul Eurostat, care va, va vorbi de asemenea, însă mă întreb dacă avem sisteme suficient de bine dezvoltate, astfel încât să evaluăm cumva aceste neajunsuri ale dezechilibrului macroeconomic uh, în alte țări. Aș dori să îl întreb pe Gallo Gray de la Eurostat acest lucru. Intervenție fără microfon. Yeah. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi prelua întrebarea dumneavoastră și doresc să vă răspund că Într-adevăr, am stabilit un uh, tablou de indicatori și am stabilit niște indicatori suplimentari. De exemplu, dacă ați văzut raportul Comisiei de anul acesta, există opt indicatori care abordează aspecte sociale. Așadar, ideea este de a avea un set complet de date care să sprijine o analiză economică atât în ceea ce privește îngrijorările statelor membre, cât și în ceea ce privește consecințele potențiale ale evoluțiilor din statele membre la nivel european. Și acum, Aș dori să vă spun că, sigur că am uh, citit uh, proiectul de aviz și îl salutăm. Considerăm că elementele menționate aici reprezintă un punct de plecare bun pentru discuții ulterioare. Pentru comisie, statisticile de înaltă calitate care să sprijine procedura privind dezechilibrele macroeconomice reprezintă un element esențial. Propunerea noastră este, dorește de aceea să stabilească un cadru de monitorizare uh, a statisticilor corespunzător, astfel încât să putem uh, face recomandări uh, corespunzătoare în cazul acestei proceduri, care să se bazeze pe fapte și informații cât se poate declare și indubitabile. În acest context, uh, salutăm sprijinul dumneavoastră pentru statistici, uh, pentru procedura privind dezechilibre macroeconomice cât mai bune și pentru aplicarea coerentă a acestei proceduri. În proiectul de aviz a fost exprimată ideea cum că o analiză aprofundată a Comisiei ar trebui să țină cont de circumstanțele speciale din fiecare țară, mai ales în ceea ce privește aspectele sociale, șomajul, uh, ocuparea, creșterea economică, situația cu privire la creșterea PIB-ului. Salutăm această recomandare și considerăm de asemenea că este un aspect important și așa vom și proceda. În ceea ce privește sancțiunile, sancțiunile doresc să evite manipularea datelor. Considerăm că o manipulare a datelor nu poate să fie acceptabilă. De aceea, trebuie să avem un sistem care să îndepărteze pe oricine de uh, dorința de a manipula date. Deci așa ceva se va sancționa. De aceea, în contextul acestei propuneri, sancțiunile vor fi aplicate numai uh, în cazul manipulării statisticilor uh, din motive de neglijență sau intenționat. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta doream să vă comunic în acest moment al discuției. Președinte, mulțumesc. Nicos Helos dorește să răspundă la ceea ce ați spus. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα. Am depus două întrebări. Știm că de foarte multe ori, așa cum s-a întâmplat în Grecia la început, s-a produs o modificare în ceea ce se includea în, statistici, în statisticile macroeconomice, de exemplu achizițiile de arme, așa încât nu avem o hotărâre foarte clară și consecventă apropo de ceea ce trebuie inclus în rapoartele respective și ce indicatori trebuie urmați. Asta ar fi primul lucru. Dar chiar și acum am impresia că indicatorii din rapoartele referitoare la Grecia sunt diferiți de indicatorii refer- din rapoartele referitoare la alte țări. Apoi, se vorbește și de niște indicatori sociali care ar trebui incluși, dar Troica nu ține cont de acești indicatori so- sociali, iar indicatorii care țin de consolidarea financiară nu țin cont de căderea aceasta la nivel social, de prăbușirea la nivel social, de indicatorii sociali. Lucrul acesta nu se reflectă în politica decizională în materie de buget. Sigur că putem urmări ce se întâmplă, dar cum sunt influențate aceste hotărâri luate apropo de buget și de bugetul respectiv? Mulțumesc. Întrebarea trebuie adresată Eurostarului, dar mai există uh, un comentariu de la un coleg. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnul Vlasac. Am ascultat această dezbatere și reiese foarte clar un mesaj. Și anume, avem nevoie de statistici bune pentru ca Uniunea Europeană să funcționeze. Și dacă sunt probleme, atunci cel puțin aceste probleme o să forțeze autoritățile să unifice cumva metodologiile folosite. Cred că poziția raportorului este corectă și ar trebui să exercităm niște presiuni. Nu mai sunt întrebări și dau cuvântul colegului de la Eurostat și nu știu dacă domnul Silaghi dorește să spună câteva cuvinte după reprezentantul Eurostat. Intervenție fără microfon. Da, așa este. Cred că problema se adresează mai ales modului în care sunt urmărite politicile bugetare, care țin mai degrabă de ECOFIN. Și ce pot eu să spun despre această propunere? Lucrul acesta cred că reiese din uh, raportul privind mecanismul de alertă care a fost dat publicității în noiembrie anul acesta de către Comisie. Și anume că analizele pe care le facem pentru fiecare țară în parte țin cont nu numai de indicatorii macroeconomici, ci și de o mulțime de alți indicatori sociali. Cred că de fapt asta este scopul pe care îl urmărim aici, a, AMR, pentru că noi vrem să cuprindem în aceste date statistice toate aceste aspecte. Cred că problema legată de politicile macroeconomice și troica sunt de competența ECOFIN. Mulțumesc foarte mult. Domnul Silaghi, doriți să faceți câteva comentarii în final? Da, mulțumesc. Comentariile nu sunt ale mele, sunt ale colegului Ivar Godmanis. Am auzit și am citit ce s-a spus, am citit amendamentele, probabil colegul va încerca să facă niște amendamente de compromis înainte de votul final pentru a facilita votul. Mulțumesc. Comisia Econ îl va adopta pe 13 februarie, deci avem mai mult timp pentru amendamente. Vă propun să putem înainta amendamente până pe 2 decembrie la ora 12, la prânz. Până atunci puteți înainta amendamente. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumim și Eurostatului și putem trece acum la punctul 6 din ordinea de zi, raportul domnului Joachim Seller finanțarea pe termen lung a economiei europene. Domnul Seller are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În martie anul acesta, Comisia a publicat o carte verde cu multe aspecte abordate pentru a afla care sunt efectele noilor regulamente cu privire la reglementarea și stabilizarea piețelor financiare și cum se repercutează acestea pe finanțarea pe termen lung. Cu referire la proiectele de infrastructură, respectiv la IMM-uri. Acest subiect este abordat uh, la modul general la Econ, însă cred că comunele și regiunile, respectiv IMM-urile, care au o activitate regională, sunt interesate de acest subiect pentru că și ele doresc pentru proiectele lor să beneficieze de o finanțare pe termen lung durabilă. Așadar, în calitate de regii, trebuie să ne uh, exprimăm și noi cu privire la acest subiect și vom face aceasta prin intermediul unui aviz. Se dovedește că există anumite dificultăți uh, care vor veni odată cu implementarea noiului regulament privind finanțarea piețelor. În ceea ce privește cota de capital sporită și în ceea ce privește evaluarea riscurilor, se pare că acestea se vor repercuta pe viitor asupra proiectelor uh, ce vor fi implementate. De asemenea, proiectele care au nevoie de o realizare mai îndelungată vor fi uh, afectate de aceste noi decizii. De aceea trebuie să abordăm acest subiect și să vedem mai întâi ce există în acest moment. În primul rând, din perspectiva comisiei noastre, există anumite fonduri structurale ca finanțare publică, există de asemenea și alte posibilități, subvenții de la nivel național, din partea băncilor locale, de asemenea instrumente de finanțare publice, dar și private, care trebuie toate abordate și care țin de aceste posibilități de finanțare. De asemenea, instrumentele financiare cu privire la care am luat anumite decizii aici și care trebuie și ele analizate pentru a vedea cât sunt de eficiente. S-a dovedit că tocmai în perioada aceasta a crizei financiare, o criză financiară care nu a fost depășită cu totul, în special, IMM-urile au uh, avut de suferit pentru că liniile de credit uh, le-au fost retrase sau în statele în care nu existau contracte uh, de credit fixe cu perioadă, pe perioadă mai lungă, acestea au fost expuse oscilațiilor de pe piața financiară cu rate ale dobânzilor oscilante care au dus la efecte negative pentru IMM-uri. Mijloacele financiare pentru realizarea marilor proiecte, printre altele de infrastructură, uh, au fost uh, reduse și a fost nevoie să se găsească alte resurse financiare. Toate aceste lucruri trebuie luate acum în considerare și din acest motiv am încercat să realizez foarte pe scurt un uh, aviz și am prezentat 8 puncte, am formulat 8 teze despre care noi credem că uh, ar putea pe viitor să asigure finanțarea într-o oarecare măsură pentru proiectele de mari dimensiuni și de asemenea să asigure finanțare și IMM-urilor care reprezintă măduva unei uh, economii sănătoase. Am putut să constatăm că sărăcia financiară din anumite țări uh, scuturate mai puternic de criză a dus la faptul că sectorul, financiar, uh, sectorul public uh, financiar a fost foarte puternic limitat, motiv pentru care s-a ajuns la un mix de subvenții care să fie oferit investitorilor. Am constatat, pornind de la cercetările noastre, că, mai ales dacă pornim de la exemplul german, băncile, instituțiile financiare care ofereau credite IMM-urilor au uh, reprezentat factorul cel mai stabil pentru IMM-uri în perioada de criză, respectiv pentru desfășurarea de proiecte în regiune. Ar trebui să transmitem acest mesaj Comisiei pentru a se putea concentra în special și asupra acestui aspect, și anume că acest tip de instituții financiare, precum uh, cecurile, în Germania Sparkassen, nu ar trebui să fie neglijate, ci poziționarea lor în întregul sistem financiar ar trebui să fie consolidată și nu ar trebui să fie îngreunată prin cerințe suplimentare care să se repercuteze negativ asupra celor interesați. De asemenea, am mai constatat că Banca Europeană de Investiții a pus la dispoziție miliarde de euro pentru finanțarea anumitor proiecte prin diferite instrumente financiare, iar aceste instrumente financiare de multe ori nu au fost utilizate. Întrebarea este, ele nu au fost cunoscute sau efortul pentru a le accesa era prea mare? La această întrebare nu s-a găsit încă răspunsul, însă poate vom atrage atenția asupra acestui lucru asupra faptului că există multe posibilități de obținere de fonduri prin intermediul Băncii Europene de Investiții atunci când uh, sursele de finanțare clasice se termină. Din păcate am constatat uh, de asemenea că Banca Centrală Europeană, prin uh, punerea la dispoziție a miliarde pentru sectorul privat bancar, a încercat să stimuleze investițiile, însă aceste mijloace financiare au fost folosite mai degrabă pentru stabilizarea sectorului bancar decât uh, pentru investiții pentru dezvoltare, uh, iar IMM-urile, din păcate, nu prea au avut acces la acestea. De aici o serie de dificultăți, ceea ce din perspectiva regii ar mai fi important și am încercat să exprim prin textul uh, avizului, este tocmai această idee. Și sigur vom mai vorbi și cu colegii de la ICON despre aceasta pentru a stabili o linie comună. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc Joachim din Moița Clever acum pentru socialiști. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. ICON s-a ocupat de această chestiune chiar în această săptămână s-a făcut uh, la nivelul comisiei și cred că ne vom uh, adăuga și noi uh, propria noastră opinie. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru raportul excelent raport, proiectul de aviz uh, ne-a fost prezentat la timp, avem timp uh, suficient uh, să-l analizăm. Sunt de acord cu raportorul că investițiile pe termen lung în economia europeană sunt importante și sunt convinsă că politica de coeziune va juca un rol foarte important, poate cel mai important rol în Uniunea Europeană Fondul de coeziune este fondul care duce la o creștere mai bună, durabilă, la mai multe locuri de muncă și la reducerea diferențelor dintre regiuni și dintre statele membre. Este foarte important să subliniem rolul băncilor înainte de criză, în timpul crizei și după criză. Capacitățile de creditare au fost exagerate, dar astăzi uh, băncile tot nu vor să scadă criteriile pentru acordarea creditelor, iar gospodăriile din toată Europa au nevoie de credite cu disperare. Această criză bancară este un alt motiv pentru care trebuie să găsim soluții alternative de finanțare pe termen lung în Europa. Mă bucur foarte mult că aceste instrumente de finanțare inovatoare vor juca un rol important. Vorbim uh, de acest lucru nu numai în acest aviz, ci am reușit să le includem printre sursele cele mai importante de finanțare în viitoarea perioadă cadru. În uh, cadru multianual de șapte ani avem foarte multe de făcut, iar instrumentele acestea sunt destinate să sprijine IMM-urile prin punerea în aplicare rapidă și transparentă, cred că vom avea un efect multiplu uh, lucru și iar în această situație un rol important vor avea parteneriatele public-privat. Am spus de mai multe ori că, de fapt, în ceea ce privește utilizarea acestor uh, instrumente financiare off the shelf, este foarte important să existe transparență. Statele membre trebuie să știe cum să le folosească aceste instrumente netradiționale, ele fiind foarte importante pentru viitorul Europei. Și vreau să aud mai multe lucruri uh, de la Comisie despre aceste instrumente financiare. Uh, în cele din urmă vreau să-i mulțumesc raportorului. Este un aviz foarte bun și aștept să colaborez în viitor. Mulțumesc, Nicos, pentru verzi. Mulțumesc foarte mult. Este o chestiune foarte importantă. Vorbim de o problemă adevărată, finanțarea pe termen lung a economiei europene. Deci nu e o chestiune abstractă. Trebuie să reducem inegalitățile, să creăm locuri de muncă, să uh, rezolvăm problema inegalităților. Sunt obiective pe care le-am stabilit deja. De exemplu, sunt obiective în Europa 2020, obiectivul coerenței și coeziunii europene, care nu se vor îndeplini dacă nu există finanțare pe termen lung a economiei europene. Orice criză pune capăt finanțării. Sigur că e bine să vorbim de acest lucru, dar ne trebuie o bază. Care e problema cu care ne confruntăm? Este criza. Criza a sporit inegalitățile. Mulți ani am încercat să reducem inegalitățile, dar acum au fost sporite, iar asta este problema principală. sunt mai multe inegalități uh, între regiuni și în interiorul regiunii. Sigur că indicatorii PIB arată că într-o regiune uh, se registrează creștere, dar sunt foarte multe zone din acea regiune unde șomajul este sporit, unde coeziunea socială este o problemă. Mai mult decât atât, avem nevoie de mai multă finanțare publică dar s-au redus uh, finanțele finanțele s-a redus bugetul european și există mai puține fonduri publice disponibile, dar chiar și mai puține fonduri private în anumite domenii. În economia mondială sunt foarte mulți bani care circulă. Problema este că nu sunt disponibili acolo unde este nevoie de acești bani, în regiunile noastre, pentru a diminua inegalitățile. În plus, băncile nu fac ce trebuie. Multe bănci sunt expuse uh, și de foarte multe ori proiectele de finanțare înseamnă asumarea unor riscuri mai mari. Așa încât uh, chiar și investițiile foarte robuste, nu celele de investiții foarte robuste, nu sunt acceptate uh, la bănci, chiar atunci când uh, există 80% finanțare din fonduri europene, băncile nu acordă nici măcar 20% pentru că le e frică. Deci toate sursele de finanțare s-au oprit cumva. Și nu putem ignora, evident, sectorul bancar. Trebuie să consolidăm sectorul bancar, trebuie să fie sănătos ca să joace rolul Rolul este finanțarea economiei reale. Trebuie să revenim la această situație, de aceea supravegherea bancară, consolidarea bancară joacă un rol foarte important. Societatea nu trebuie însă să plătească costurile consolidării bancare. Am plătit deja enorm de mult, am dat enorm de mult bani băncile și băncile țin banii. Ă, nu programul de adaptare din Grecia le-a dat băncilor pentru recapitalizare 15 sau 16 miliarde. Dar nimic, aproape nimic nu ajunge la IMM-uri. Și IMM-urile nu mai au viață, nu mai suflă, pentru că nu mai pot obține finanțare de la bănci. Banca Centrală Europeană dă bani, dar nu poate să dea bani direct statelor membre sau regiunilor, așa că ne punem problema cum o să ajungă banii în economia reală. Trebuie să consolidăm sistemul bancar și să ne asigurăm că banii aceștia ajung în economia reală, pentru că în economia reală nu există lichidități. Și încă un lucru important subliniat în raport, trebuie să existe finanțare alternativă, metode de finanțare alternativă. Să vă dau un exemplu. Băncile cooperative, Multe dintre ele, cele mai multe, sunt sănătoase, au fost mai puțin expuse la finanțarea toxică, la produsele financiare toxice. Deci regulile de supraveghere ar trebui să țină cont de existența acestor bănci. Ele nu au creat pericolul creat de băncile sistemice. Ar trebui să avem o imagine reală a ce fac aceste bănci cooperatiste. Ele sunt sănătoase și o mare parte din creditarea lor merge în economia socială la IMM-uri, la întreprinderile sociale și trebuie să ținem cont de acest lucru. Băncile sistemice nu acordă finanțare sectorului cooperativ și economiei reale decât într-o măsură foarte mică. Și am spus deja că economia socială, economia cooperatistă este foarte importantă pentru crearea de locuri uh, de muncă și pentru diminuarea inegalităților. Așa încât trebuie să găsim un cadru corect de susținere pentru aceste bănci cooperatiste iar Comisia Europeană și statele membre trebuie să găsească instrumentele necesare pentru a pune, pentru a crea uh, asemenea euro-obligațiuni uh, obligațiuni pe proiecte la nivel regional. Uh, pentru că euroobligațiunile se adresează mai ales proiectelor la nivel mare, iar regiunile nu au un sistem pentru obligațiuni de proiecte sau obligațiuni ecologice atunci când dorim să investim la nivel regional. Uh, cum vorbeam mai devreme despre rețelele uh, inteligente, ar trebui să existe o metodă de specializare, ar trebui să existe paradigme fiabile pentru finanțarea alternativă la nivel local nu ar trebui să fie vorba numai de proiecte mari de 50-100 de milioane. Mai mult decât atât, Banca Centrală Europeană în acest moment nu finanțează țări care sunt în programe de consolidare și supraveghere financiară și nu și-au îndeplinit țintele. Mai mult decât atât, dacă condiționalitatea macro este pusă în aplicare, nimeni nu mai finanțează aceste proiecte. Țările care au probleme bugetare, probleme sociale, din cauza acestei măsuri de macrocondiționalitate, nu îndeplinesc condițiile pentru a obține finanțare din sectorul financiar alternativ. Atunci de unde să obțină banii de care au nevoie în cadrul cofinanțării care e cerută uh, la Uniunea Europeană pentru fondurile structurale. Mai mult decât atât, în toate statele membre ar trebui să găsim metode necesare pentru microfinanțare, mai ales pentru tineri întreprinzători și pentru creditele, microcreditele sociale. Este important să îi susținem pe aceștia uh, care vor asemenea uh, credite. Marile întreprinderi pot obține finanțare, dar un tânăr întreprinzător care are nevoie de câteva mii de euro are greutăți și uh, dacă merge prin sistemul bancar obișnuit nu poate obține banii pentru că are nevoie de garanții. Dar cu câteva mii de euro o persoană poate să pună la punct o afacere viabilă și apoi încă ceva care a fost deja hotărât la nivelul Parlamentului. Economia socială, uh, afacerile sociale, economia cooperatistă trebuie să poată obține bani uh, de la Fondul European uh, Structural și pentru Investiții. În țara mea, ca și în alte țări, dacă participi la o asemenea întreprindere cooperatistă, acesta este un motiv pentru care ești exclus de la finanțare. Știu că s-au făcut cereri de credit care au fost respinse pentru că uh, făceau parte dintr-un proiect cooperatist. cooperatist. Asta e discriminare. Parlamentul trebuie să noteze acest lucru în acest raport și trebuie eliminate toate aceste obstacole din calea finanțării, toate aceste forme de discriminare împotriva economiei sociale, a economiei cooperatiste trebuie oprite. Mulțumesc foarte mult! Spune vorbitorul, vom reveni cu amendamente pentru a susține acest raport. Este important și interesant. Mulțumesc! Domnul Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei, dar uh, o să încerc să întăresc pe undeva cele prezentate, pentru că, într-adevăr, acest, această propunere a Comisiei cred că este foarte binevenită pentru toate statele și, ar zice, în special pentru statele aderate mai recent. Eh, de ce spun acest lucru? Am aruncat, analizând documentele, de exemplu, proiectul de raport referitor la cel de al șaptelea și al optelea raport intermediar al comisiei privind politica de coeziune care îl vom discuta imediat după uh, în el se arată faptul clar că de fapt criza economică și financiară a stopat procesul de convergență sau chiar l-a inversat agravând în acest fel disparitățile dintre regiuni și punând capăt unei lungi perioade în timpul căreia disparitățile regionale Uh, au scăzut în mod considerabil. Deci au afectat, de fapt, puternic regiunile cele mai slabe din Uniune. Sigur că acest lucru s-a petrecut în special în perioada crizei economice. Uh, și trebuie să recunoaștem acest lucru. Ce s-a întâmplat și în țara mea, România, cred că și în alte state din zonă, noi aici mereu spunem că am salvat băncile din criză dar oare băncile participă la salvarea economiilor statelor din zonele noastre, din Uniunea Europeană? Pentru că, cred eu, acest raport, tocmai acest lucru va aduce un instrument eficace la nivelul întregii Uniuni Europene. Mari proiecte de dezvoltare planificate din timp, din România, cred și din alte state, au fost blocate tocmai datorită lipsei unei alternative de finanțare. Fie că vorbim de unități administrativ, uh, administrație publică locală, regională chiar, fie că vorbim de IMM-uri. Este culmea că în perioada anterioară creditele se acordau foarte ușor, chiar și cetățenilor, dar în această perioadă în care în țările noastre erau în desfășurare proiecte de anvergură foarte mari, practic, la mine în țară, alternativa aceasta a lipsit cu desăvârșire. Și repet, multe proiecte s-au blocat și din această cauză. Cu atât mai mult, modele cum a fost cel prezentat de colegul Joachim Zeller, cu cecul din Germania sau alte modele de sprijin din partea unor bănci sunt binevenite. Și spun acest lucru să nu se înțeleagă greșit. Nu sunt uh, deficiențe din țara mea. Numărul băncilor cu capital majoritar de stat românesc s-a redus aproape la zero. Băncile din România sunt privatizate, sunt cu capital european și, repet, aplică mecanismele băncilor mamă din statele de unde au capitalul majoritar. Și cred că un asemenea instrument ar fi foarte bine venit pentru că acordă predictibilitate, se poate face o planificare și urmează etapa normală de dezvoltare pe termen mediu și lung. Cu atât mai mult salut propunerile făcute de colegul Joachim Zeller și sunt sigur că prin contribuția noastră vom putea veni și cu alte propuneri. E drept pentru un aviz spre comisia competentă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Am vrea să ascultăm uh, poziția comisiei. Nu e nimeni de la comisie care dorește să vorbească? Bine, domnul Vlasac atunci. Doamnelor și domnilor, aș vrea să folosesc această ocazie pentru a-i mulțumi domnului Țeller, pentru că a clarificat de ce avem nevoie de un astfel de raport și de astfel de viziune spre viitor. Uh, îmi pare rău că nu sunt reprezentanții comisiei aici, pentru că înțelegem care sunt aceste probleme uh, pe termen lung pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și, din câte știu, a existat un plan de acțiune adoptat în 2011 menit să rezolve această problemă. Așadar, aș vrea să îi întreb pe reprezentanții Comisiei ce inițiative s-au luat practic, concret, în cadrul acestui program și ce, ce vor face în viitor, ce acțiuni vor întreprinde în viitor pentru că avem nevoie de o imagine care să completeze raportul dumnezeu. Dar, din păcate, nu avem reprezentanța ai comisiei aici. Da, sunt colegii de la DG Regio, dar acest raport uh, e în competența Digi piața internă, din câte am înțeles, și servicii financiare. Da, nu știu, putem să punem aceste întrebări și în scris. Avem termen de amendamente, din nefericire, foarte scurt, 28 Problema este că trebuie să adoptăm uh, avizul în decembrie, pentru că Econul după aceea îl votează în ianuarie, uh, deci nu avem foarte mult timp. Dar o să ne gândim la o formă prin care să obținem comentariile comisiei, nu știu cum vom face, dar o să găsim o modalitate. Deci, uh, acum trebuie să decidem termenul pentru amendamente mâine la prânz, foarte pe scurt. A, nu, îmi pare rău, Joachim, știu că ar trebui să-ți dau cuvântul, dar deci, stai să termin ce am de spus și după aceea îți dau cuvântul. Uh, ai avut și acest uh, aviz uh, trimis tuturor membrilor regii de care vorbea Moița Cleva. Deci uh, ați avut timp să, de comentarii? Dar sigur trebuie să dau din nou cuvântul uh, final lui Joachim în calitate de raportor. Ai cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc colegilor care au vorbit, în special raportorilor din umbră care au uh, avut contribuții foarte valoroase și care au confirmat uh, viziunea mea că posibilitățile existente nu au fost uh, utilizate, exploatate suficient pentru că fiecare, lucrează, fiecare sector lucrează izolat în, în colțul său. De exemplu, banca centrală dă bani aproape la dobândă zero băncilor comerciale, dar băncile folosesc acești bani uh, numai uh, pentru propria lor stabilizare și în propriul lor interes. Banca Europeană de Investiții oferă garanții în special pentru proiecte pe termen lung și acestea nu sunt folosite. De ce? nu înțeleg. Poate oamenii nu știu despre aceste posibilități sau poate nu vor să-și asume riscuri. În cadrul financiar multianual avem fondurile structurale și natura acestora este clară. E vorba de dezvoltare sustenabilă, de promovarea IMM-urilor, promovarea cercetării și inovării, asigurarea unor proiecte de infrastructură pe termen lung. Acest, doar aceste trei instrumente ar face viața mai ușoară pentru țările afectate de criză și avem uh, instrumentul datorat inițiativei noastre, doamnă uh, președinte. Nu știu ce se întâmplă însă cu aceste instrumente și aș vrea să știu ci instrumentele de finanțare, pentru că cred că e vorba de instrumente utile și pe termen mediu și lung mai ales. Așadar, unde apare problema este, cred, la înțelegerea oamenilor și la dorința acestora de a colabora și de a folosi aceste instrumente. Noi ne-am făcut uh, mare parte din treabă, am uh, creat uh, aceste fonduri structurale și cred că va fi sarcina acestei comisii, așa cum spuneau colegii, să ne asigurăm că posibilitățile pe care noi, Uniunea Europeană, le vrem să le oferim, sunt și folosite, să le vedem folosite în statele membre statele membre au posibilitatea de a uh, transmite mai departe uh, aceste instrumente către regiuni, către autoritățile locale, către companiile care reprezintă uh, coloana vertebrală a economiei. Mulțumesc, spune doamna președinte, repet, deadline-ul 28 noiembrie, votul în decembrie, mulțumesc foarte mult. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume al șaptelea și optelea raport intermediar al Comisiei Europene privind politica de coeziune și raportorul este doamna Via Savisar Thomas, îi dau uh, cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, acest raport din proprie inițiativă care mai întâi ar fi trebuit să se bazeze doar pe cel de-al șaptelea raport intermediar al Comisiei. Uh, s-a modificat și se aplică și la cel de-al optulea raport intermediar privind politica de coeziune și de asemenea la uh, raportul strategic 2013 privind implementarea 2007-2013 pentru perioada 2007-2013. Politica de coeziune are printre scopurile sale creșterea coeziunii, reducerea sărăciei și excluderii sociale. Pentru a atinge aceste scopuri și pentru a evalua succesul acestui program, acestor programe și măsuri, trebuie să facem o analiză cuprinzătoare, bazată pe date comparabile și uh, corecte. Criza economică a oprit procesul de coeziune sau chiar l-a dat înapoi și a adâncit diferențele regionale. Diferențele regionale legate de PIB uh, totuși au uh, scăzut. Uh, politica regională a fost menită să determine niște ținte care să fie atinse și ne-am folosit mai mult, ne-am concentrat mai mult, scuzați, pe folosirea fondurilor uh, decât pe evaluarea uh, scopurilor acestora. Utilizarea fondurilor este uh, până în acest moment la 50%. Aceasta e o dovadă că procesul este prea încet, prea lent. Perioada de timp care trece între aplicație și utilizarea efectivă a banilor este prea lungă pentru IMM-uri. Trebuie să ne asigurăm că avem uh, fondurile necesare pentru cofinanțare. Problema acum este că zonele mai puțin dezvoltate depind numai de fondurile din politica de coeziune și că investițiile sectorului public au fost uh, înlocuite de fonduri din măsurile din, de fonduri europene. Strategia și scopurile până în 2020 sunt importante, dar nu putem pierde din vedere scopurile teritoriale și economice care au fost uh, și de coeziune care au fost puse în pericol de criza economică. Acum trebuie să ne concentrăm din nou pe proiectele de investiții, de infrastructură în uh, domeniile principale, cum ar fi transportul, telecomunicațiile, energia. Ca rezultat al crizei, numărul de oameni care sunt în pericol de a cădea victima excluziunii sociale a crescut în mod semnificativ. Trebuie să găsim soluții, trebuie să ne concentrăm pe astfel de zone de politică care să ne dea oportunități sustenabile și să aducă incluziune socială. Trebuie să evaluăm mai bine măsurile și să le coordonăm mai bine. Am de gând să fac uh, și eu unele amendamente pe acest raport și, desigur, uh, sunt uh, nerăbdătoare să ascult contribuțiile colegilor. Mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc. Thomas Deutsch nu este aici, nu îl înlocuiește nimeni. Jens Nielsen, așadar. Mulțumesc. Este vorba aici de trecut de ceea ce putem să extragem din țara al șaptelea și al optulea raport intermediar. Cred că la Comisie și la Parlament uh, trebuie să mergem în continuare pe aceeași direcție, însă într-un mod consolidat. Trebuie să ținem cont și de intervalul 2014-2020 care să fie integrat de asemenea aici. Și am înțeles că lipsesc anumite aspecte. cum ar fi specializările inteligente, smart specialization sau parteneriatele regionale, care au o semnificație foarte mare, iar astfel de elemente ar putea să îmbogățească acest raport. Cred de asemenea că ar trebui să integrăm și etapa 2014-2020 aici. Pentru că nu este vorba aici despre o evoluție istorică, ci despre o orientare către viitor. Și acest lucru ar trebui luat în considerare în raport, însă voi face propuneri concrete pe această direcție. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Vlașac, mulțumesc. Salut uh, cu mult entuziasm acest raport. Este clar că acest uh, accent care se pune pe calitatea datelor statistice și la care s-a făcut uh, referință și la raportul anterioare este foarte importantă. Am, aș vrea să mă concentrez pe un lucru. În această perioadă uh, politicii de coeziune în această perioadă a politicii de coeziune, uh, aglomerările urbane joacă un rol dominant, se pare. Uh, și avem nevoie de mai multă independență în acest proces, privește uh, eficiența fondurilor, să vedem dacă fondurile sunt sau nu eficiente, dar trebuie să verificăm dacă independența este o trăsătură inerentă a sistemului, dacă face parte din strategiile locale, naționale, individuale. Asta este o chestiune și altă, altă, altă problemă Uh, sunt autoritățile locale. Autoritățile locale au deja foarte multe lucruri de făcut și o proprie agendă. Uh, deci nu vrem uh, să creăm poveri administrative suplimentare, de exemplu impunându-le obligații de raportare. E un lucru pe care, de care trebuie să ținem cont. Atât vreau să spun, altfel însă sunt foarte mulțumit de acest raport și voi face amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, rog atum, acum comisia, nu știu cine va începe, John Walsh. Doamnă președinte, mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc și uh, raportorului pentru, raportoare pentru munca depusă. Într-adevăr, aceste, de fapt, trei rapoarte se oferă cu diferite tipuri de date statistice. Raportul al șaptelea și al optulea examinează date statistice legate de dezvoltarea economică și socială, deci cifre legate de PIB și alte cifre relevante, începește șomaj și așa mai departe și am uh, subliniat acolo ce concluzii putem trage pe baza statisticilor uh, disponibile la nivel uh, regional și, așa cum s-a discutat la alte puncte de pe ordinea de zi, uh, investițiile la nivel uh, regional și local uh, sunt sub mare presiune. S-a menționat deja problema cofinanțării sau mai degrabă lipsei acestea. Uh, deci aceasta este una dintre cele mai mari provocări din perioada curentă și sigur, cauza principală este criza financiară, criza finanțelor publice și celălalt set de date statistice pe care le examinăm în raportul strategic pe care l-am publicat în aprilie anul acesta, examinează stadiul de implementare al programelor curente. Deci asta se bazează pe date de monitorizare a finanțării, cum s-a mobilizat finanțarea și care sunt primele primele rezultatele politicii. Așadar, setul de rapoarte pe care îl aveți uh, e unul complementar. Deci rapoartele sunt complementare, nu se ocupă de același tip de date statistice. Începește raportul uh, uh, de coeziune și strategie de coeziune. Vedem uh, rezultatele care apar de pe urma politicii. Vedem că sunt rezultate inegale. Vedem că selecția proiectelor în unele state membre nu avansează atât de repede pe cât am vrea. E afectată de criză, de lipsa de cofinanțare și în multe cazuri este afectată de capacitatea de la nivel local de a dezvolta și de a livra proiecte. Este afectată și de faptul că economia e foarte interdependentă, e afectată, de exemplu, de dificultăți în aplicarea legislației privind contractele în economia mai largă, dificultăți legate de schemele privind ajutoarele de stat sau respectarea cerințelor de mediu. Dar uh, celălalt uh, lucru important pe care îl subliniem în raportul strategic este că politica de coeziune a reacționat prin reprogramarea fondurilor către zone care au mai mare nevoie, cum ar fi IMM-urile, uh, susținerea pieței muncii, lupta cu șomajul în rândul tinerilor și există încă un mare potențial, așa cum a menționat raportorul noastră, există încă 50% uh, din bani disponibili uh, spre a fi cheltuiți. Sigur, asta este uh, disponibil în fondurile de convergență și ce m-a impresionat în discuție și noi am subliniat același lucru și anume că trebuie să folosim atât evoluțiile statistice din uh, rapoartele 7 și 8, cât și informațiile din monitorizarea programelor curente și acestea trebuie să determine pregătirea unor programe mai bune, mai bine țintite în viitor și trebuie într-adevăr să întărim evaluarea programelor actuale pentru a înțelege mai bine ceea ce funcționează și în ce circumstanțe și ce trebuie să fie schimbat Așadar, acestea sunt elementele pe care uh, și noi uh, le considerăm uh, a, a fi benefice uh, în aceste rapoarte și faptul că se crește transparența în implementarea politicii este foarte important. Vă reamintesc că sunt 27 de rapoarte naționale disponibile care intră mult mai multe detalii pentru fiecare stat membru în parte și am fi uh, uh, încântat să continuăm să colaborăm cu Comisia pe acest subiect și să răspundem la orice întrebări ar exista. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, dacă nu mai sunt întrebări, comentarii, doamna Chismanova. Smolikova, mă scuzați. Alen, mam otasku na comisiu. Mislim si, že... Ehm, <clears throat> mulțumesc, aș dori să întreb comisia. Cred că s-au spus foarte multe lucruri, însă în propunerea în proiectul de aviz pe care îl avem cu toții în fața noastră, mă deranjează punctele 11 și 12, unde se vorbește despre lipsa de date uh, din partea monitorizării. Și consider că acest raport este semnificativ și din perspectivă politică, pentru că anul viitor avem alegeri europene. Cred de asemenea că este important din acest motiv, dar și pentru că începe următoarea perioada de programare următorului CFM și avem nevoie de rezultate clare din fostul CFM. Trebuie să învățăm lecția din ceea ce s-a făcut, trebuie să tragem învățămintele pentru a face lucrurile mai bine în următorul cadru financiar. Și uh, se vorbește despre date uh, insuficiente care au fost colectate. Am, avem un raport și am stabilit cât de importante sunt aceste date statistice. Și aș vrea să întreb Comisia, care sunt posibilitățile, care sunt instrumentele de care beneficiază Comisia pentru a contacta statele membre? Pentru a nu mai repeta în continuu că statisticile au eșuat pentru că nu avem suficiente date din partea statelor membre. Haideți să le îmbunătățim astfel încât uh, în ceea ce privește următoarea perspectivă financiară, să ajungem la acel nivel de flexibilitate, astfel încât să reușim să implementăm această flexibilitate în momentul în care observăm că ceva nu merge cum trebuie. Dau din nou cuvântul domnului John Walsh. Aș vrea să știu dacă mai este și alte întrebări de adresat comisiei sau uh, nu. Bun, John Walsh, vă rog. Într-adevăr, acest aliniat, mai ales aliniatul 11, din punctul meu de vedere, este puțin sever, puțin dur, pentru că dacă este să uh, analizăm uh, datele care au fost colectate, volumul mare de date, cred că ține doar de exprimare, pentru că da, putem să mai îmbunătățim și uh, sfera de aplicare și calitatea datelor uh, obținute. Și există și o altă veste bună, și anume că avem date ceva mai recente acum. Raportul strategic se bazează pe date din 2011, date pe care le-am agregat cu privire la uh, crearea de locuri de muncă. Vorbim despre 400.000 de locuri de muncă Uh, create, uh, iar datele din 2012 ne arată că uh, au fost create 580.000 de locuri de muncă în toate cele 28 de state membre. Așadar, lucrurile se îmbunătățesc, au existat mici probleme în anumite domenii, dar trebuie să ținem cont că datele și rezultatele se bazează pe utilizarea benevolă a indicatorilor principali și înregistrăm multe progrese pe această direcție. Va forma baza evaluării ex post pe care o începem acum și care sperăm de asemenea că va aduce învățăminte mai puternice cu privire la teme prioritare. Doresc să vă spun următorul lucru. Atunci când analizăm pachetul pe care vi l-am prezentat, acesta este complementar la cele șaptelea și al optulea raport. Sunt statistici cu privire la uh, nivelul macro-regional și acum avem nevoie de o evaluare pentru a înțelege mai bine legăturile între ceea ce au făcut programele și evoluțiile tendințelor socioeconomice și teritoriale. Aceasta este ceea ce încercăm să facem și este obiectivul evaluării ex post, această interconectare între evoluția generală a economiilor și societăților cu uh, activitățile concrete ale programului. Este un proiect, deci pot să comentez pe marginea acestuia. Într-adevăr, uh, anumite date sunt mai uh, credibile și mai robuste decât uh, reiese din acest aliniat, aliniatul 11. Dar vom continua să înaintăm pe această direcție. Președinta, ai fi putut să comentezi, John, și dacă nu era un proiect și dacă era un raport final. Nu știu dacă mai există observații, mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, dau cuvântul raportorului pentru a încheia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc colegilor pentru observațiile pe care le-au făcut și aș vrea să fac câteva observații Uh, mai ales atunci când vine vorba despre rolul Parlamentului. În primul rând, trebuie să uh, ne uităm și către perioada 2014-2020 și din această perspectivă, dacă este să uh, vedem titlul acestui raport, atunci trebuie să ne concentrăm asupra analizei care este oferită de cel de-al șaptele și al optulea raport intermediar. Însă, aveți dreptate, eu uh, voi analiza sugestiile făcute și poate le putem uh, adăuga uh, raportului. Domnului Vlasac și comisiei aș vrea să le răspund următorul lucru. Atunci când vine vorba despre colectarea datelor, dacă nu le colectăm, atunci uh, nici nu putem să apreciem dacă politicile noastre, respectiv ale comisiei, au un impact real. Dacă este să vorbim despre critică, că este prea dură, că nu avem suficiente statistici. Observăm, într-adevăr, că nu avem date comparabile. Acest punct se referă în mod special la faptul că avem nevoie de astfel de date comparabile din partea statelor membre cu care să putem lucra pentru a putea atrage concluziile necesare. Iar pe viitor ar trebui să avem niște concluzii credibile cu privire la politica de coeziune pentru viitor. Cam atât din partea mea, aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și discuția cu privire la acestea. Vă mulțumesc! Președinta. Mulțumesc foarte mult. Adoptarea la regii este stabilită pentru ianuarie. Suntem ceva mai generoși cu privire la termenul de amendamente. Este 3 decembrie la prânz. Așadar, decizia va fi luată a fost luată de către comisie uh, termenul de înaintare a amendamentelor 3 decembrie și cu aceasta închei și suspend uh, ședința de dimineață. Ne revedem la ora 3 cu domnul Han, uh, domnul ambasador și de asemenea cu parlamentele naționale pentru a discuta provocările legate de punerea în aplicare a viitoarei politici de coeziune. Mulțumesc!